Dear colleagues, I... Dragi colegi, cred că ne vom începe reuniunea. Urez bun venit tuturor și aș vrea să începem cu adoptarea ordinii de zi și, ca de obicei, vă reamintesc că întâlnirea noastră este transmisă în direct pe internet. Gândiți-vă la acest lucru, zâmbiți și gândiți-vă atunci când luați cuvântul că sunteți filmați. După adoptarea ordinii de zi, aș vrea să vă spun că domnul De Angelis ne-a rugat să avansăm punctul 17 de pe ordinea de zi. El va fi discutat imediat după punctul 13, dacă nu, este, nu are nimeni nimic împotrivă, pentru că domnul de Angeles trebuie să plece la aeroport. Deci, cu această modificare, ordinea de zi este adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 6 septembrie și apoi a celei din 27-28 septembrie anul curent. Ambele procese verbale au fost distribuite membrilor și vor fi considerate adoptate dacă nu există obiecții în timpul întâlnirii. Da, vă rog, aș ceru cuvântul, doamna Kroll. Îmi pare foarte rău. Ați spus că punctul 17 vine după punctul 13, dar asta înseamnă că punctul meu este amânat după amiază. Nu, nimic altceva nu este amânat, spune președinta. Mulțumim, Constanța. Trecem la punctul numărul 3 și aici am două comunicări pentru dumneavoastră. 1. Să vă reamintesc că avem această călătorie în România între datele de 3 și 5 noiembrie și vreau să vă spun că 11 membri ai comisiei vor participa la această călătorie, dintre care 5 sunt români. Scopul este să evaluăm implementarea politicii de coeziune la fața locului și mai ales în Giurgiu, Araci, Timișoara. Avem întâlniri cu politicieni locali și cu autorități locale și Lambert Van Nistelrooy, care este coordonatorul PPE, va prezida delegația. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, puteți să le găsiți pe uh, site-ul web al comisiei noastre. Al doilea lucru pe care doream să vi-l spun este că pe 19 octombrie, în timp ce eram la Strasburg, a fost adoptată o revizuire a bugetului european, unde există multe prevederi în ce privește politica regională. Aceia dintre dumneavoastră care încă nu au citit acest document ar trebui să o facă. Este acum disponibil pentru noi toți. Acum putem să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi pentru prima oară avem printre noi pe ministrul pentru dezvoltare regională și lucrări publice din Bulgaria, domnul Rozen Plevneliev. Suntem recunoscători pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și De asemenea, sper că um, venirea dumneavoastră va permite colegilor din comisie să se familiarizeze cu situația din Bulgaria, cu um, situația implementării politicii de coeziune, a fondurilor structurale, a impactului crizei socioeconomice și că o să ne spuneți câteva lucruri și despre perspective pentru următorii ani deci bănuiesc că o să aveți întrebări, dar deocamdată îmi să dau cuvântul domnului ministru, care apoi vă va răspunde la întrebări, dacă veți avea întrebări pentru dumnealui. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi prieteni, ne bucurăm foarte mult de această posibilitate de a vă vorbi astăzi despre situația Bulgariei astăzi eh, și eh, încotro ne orientăm în ceea ce privește politica de coeziune și aplicarea programelor europene în Bulgaria. Pentru mine este o onoare să mă aflu aici. Sunt ministru de un an și trei luni, ministru pentru dezvoltare și lucrări publice și mă ocup din două dintre cele șapte programe operaționale din Bulgaria și trebuie să spun foarte clar cu tot respectul aici că comunicarea se îmbunătățește, coordonarea se îmbunătățește și performanțele noastre sunt mai bune și avem aici cifre uh, și care să dovedească acest lucru. Ministrul pentru Dezvoltare și Lucrări Publice am luat mai multe inițiative um, și am avansat decisiv pentru mai bună performanță, transparență în uh, domeniul financiar și programul operațional de dezvoltare regională de care ne ocupăm. Dar am făcut și să scadă perioada de uh, aprobare a programelor. Deci avem programe, într-adevăr au existat întârzieri, dar avem o strategie, avem un plan și avansăm. Ce am făcut? În primul rând, am optimizat sistemul plăților la beneficiar și am introdus o nouă procedură pentru o gestionare mai flexibilă a fondurilor uh, disponibile. Am uh, făcut o analiză bazată pe risc, uh, pe minimizarea riscului, am scăzut timpul de verificare a solicitărilor, Uh, și accesul a devenit mai simplu. Am făcut uh, controle ex ante uh, pentru participarea beneficiarilor la procedurile de achiziții publice și s-au îmbunătățit procedurile pentru pregătirea și aprobarea proiectelor. De asemenea, ne-am concentrat foarte mult pe transparență. Am introdus zile deschise pentru beneficiari, am actualizat instrucțiunile pentru beneficiari, Uh, am făcut ghiduri pentru uh, cererile de finanțare pe, disponibile pe site-uri internet pe bgregio.eu. Zile, am făcut zile de informare uh, și uh, organizate la nivel regional și municipal uh, pentru toate programele. Avem o metodologie pentru verificarea și ajustarea prețurilor și avem o nouă inițiativă de cum, comitete de evaluare uh, în care să facă parte și evaluatori externi uh, din diferite instituții, specialiști de la Camera Arhitecților, Camera de Comerț, um, Camera Inginerilor uh, și Designerilor, uh, din partea organizațiilor de afaceri străine și așa mai departe. Am organizat în, aceste, în rândul acestor experți uh, o echipe care participă ca organe de evaluare la toate aceste um, programe de achiziții publice și avem și o inițiativă anticorupție de exemplu, pentru primul uh, proiect major am invitat Transparency International să participe, uh, să supravegheze procedurile. De asemenea, am uh, publicat uh, toate programele în avans pe site-ul nostru internet pentru ca beneficiarii potențiali uh, să poată să participe. Ca să nu uh, îi luăm prin surprindere, au fost surprinși încă de la început uh, și am comunicat cu aceștia. Care este situația actuală? 30 de probleme din programul operațional dezvoltare regională au fost lansate în valoare de 1,200 Uh, 1,23 de miliarde, adică um, o parte importantă din, uh, program, din bugetul păvăzut, 37%. Deci, iată, sunt uh, cifre clare. E astăzi 42% din bugetul uh, programului operațional de dezvoltare regională este folosit, dar trebuie să vorbim despre accelerare, despre viteza cu care uh, se fac lucrurile, avansează lucrurile vizibile acum în Bulgaria. În 2007 uh, nu am putut să obținem deloc finanțare. Aceasta nu a fost, nu, este un lucru pe care dorim să-l ascundem în 2009 uh, am contractat 322 de milioane de euro și 2010 310 uh, milioane de euro. Acest lucru arată că în 2010 reușim uh, să atragem fonduri 2,5 mai mari decât în 2008. Obiectivul nostru este să atingem o parte importantă a bugetului pentru 2010 suma totală de fonduri plătite este o problemă. A, a fost o problemă mare în trecut, dar iată ce arată acum cifrele. În 2007 nu s-a plătit nimic. În 2008, 2 milioane de euro. În 2009, 28 de milioane de euro și în 2010 aproximativ 165 de milioane de euro. Deci plățile au crescut foarte mult, în mod dramatic, de șase ori față de 2009. Într-adevăr, plățile au fost scăzute, ne-am confruntat cu probleme, dar cifrele arată că deja am ajuns la plăți de 70% din suma contractată, care ceea ce este echivalent mediei europene. Deci, pe scurt, programul se accelerează și în 2010 ajungem la media europeană, chiar depășim puțin media europeană și pe viitor, în viitorul apropiat avem uh, obiectivul de a avea una dintre cele mai bune performanțe din Europa. Uh, municipalitățile bulgare s-au concentrat în uh, ultimul an și jumătate, au fost afectate de criză și bugetele lor au scăzut mult. Fondurile europene sunt uh, singura soluție de salvare pentru multe dintre ele, dar tocmai din cauza crizei și tocmai uh, din uh, cauza momentului că acesta a venit uh, în acel moment, s-au concentrat, au pregătit multe proiecte și în ultimul an și jumătate rezultatul a fost că ni s-au propus multe proiecte principale care erau deja disponibile și așteptau finanțare. Nu aceasta a fost situația acum un an și jumătate. Avem o bază solidă și este foarte clar că programul nostru operațional de dezvoltare regională va avea o listă de așteptare de proiecte de calitate și deja, cu mult înainte de anul 2014, um, este de bun augur și pentru viitoarea perioadă de programare financiară. Dorim să spunem foarte clar un lucru. Ministerul participă deja la discuții definește noile obiective strategice pentru prioritățile Bulgariei și um, de la bază um, lucrăm cu diferite instrumente, cu uh, reprezentanții administrației pentru um, a ne pregăti pentru următoarea perioadă de programare. Am început deja proiect, uh, procesul de programare pentru perioada 2014-2020 am început deja să începem uh, să ne gândim la domeniul de aplicare al politicilor regionale și să uh, stabilim prioritățile și ne concentrăm pe investiții și având în vedere impactul negativ al crizei, autoritățile locale au avut mult de suferit și de aceea este nevoie ca uh, pe viitor politica de coeziune să răspundă nevoilor de bază acestora. Au nevoie de măsuri de uh, eficiență energetică, în domeniul sănătății au nevoie de drumuri, de facilități pentru apă și gunoi, uh, au nevoie de reabilitarea clădirilor, au nevoie de investiții în infrastructură pentru dezvoltare urbană și așa mai departe. Și trebuie să înțelegem că aceste nevoi de bază, de infrastructură, nu este doar o nevoie, nu este un lux ceea ce mm, municipalitățile, orașele noastre, dacă cunoașteți Bulgaria, mai ales nordul Bulgariei, este cea mai săracă regiune din Europa. Deci orașele trebuie să se dezvolte și pentru a se dezvolta, infrastructura este o armă de bază, o nevoie de bază și trebuie să câștigăm teren, trebuie să ne dezvoltăm și de aceea avem nevoie de aceste programe, de politica de coeziune, care are ca obiectiv tocmai aceste domenii. Foarte pe scurt voi prezenta un alt program care este foarte important și pune probleme în momentul de față guvernului bulgar este vorba de programul operațional pentru transporturi. Eu mă ocup de partea legată de drumuri, ca ministru pentru dezvoltare regională și lucrări publice. Știm că unele dintre proiectele majore sunt în întârziere, în străzieri și, într-adevăr, ne pune problema acest lucru, dar avem un plan și facem eforturi mari. Avem un plan strategic, un plan de acțiune eh, clar pe care îl aplicăm în momentul de față într-un mod controlat. Avem o unitate de coordonare și avem un prim uh, proiect major de infrastructură rutieră în Bulgaria. E vorba de 150 de kilometri de autostradă în valoare de 250 de milioane de euro și uh, această bucată de autostradă sper, uh, sperăm să se termine în 2012. Face parte din coridoarele 4 și 8 europene și uh, Tocmai pentru a supraveghea acest proiect am invitat Transparency International. Următoarele șase luni sunt cruciale pentru noi în domeniul transporturilor. Trebuie să accelerăm uh, programul operațional pentru transport, trebuie să lansăm trei noi apeluri, uh, șapte noi apeluri de ofertă și avem nevoie de îmbunătățirea capacităților de gestionare și implementare. Dar avem încă o dată obiective și obiectivul este ca până la sfârșitul 2010 să atingem 25% sume contractate și până la sfârșitul lui 2011 66% din sume contractate și până în 2012 obiectivul nostru este de 100% fonduri contractate. Și obiectivele noastre pentru implementare cercetare uh, este să creștem de la nivelul foarte scăzut de 4% în acest an, 23% la sfârșitul 2011 și să ajungem la 50% la sfârșitul lui 2012. În perioada actuală um, există uh, și suprapunere la nivelul proiectelor și trebuie să rezolvăm această problemă. Avem și proiecte noi în așteptare și aici trebuie să stabilim prioritățile naționale ale Bulgariei și pentru orizontul 2020 uh, căutăm sprijin pentru aceste proiecte care sunt foarte importante pentru noi. Vor face parte din următoarea perioadă de programare și știm că vă mai avem trei ani la dispoziție pentru a pregăti aceste proiecte și e nevoie de acțiune în mod urgent în acest scop și dorim uh, să cooperăm uh, cu alte organisme pentru a accelera procesul. Bineînțeles, avem nevoie de sprijinul Parlamentului European. Bulgaria participă deja activ la proiectul de revizuire um, a rețelei TNT europene și consideră că, treb- că coridoarele TNT trebuie extinse în continuare. Avem de acum uh, o autostradă care se numește Hemus, care face legătura dintre Balcanii de Vest, Croația și Sârbia cu Marea Neagră și așteptăm uh, uh, solidari- avem nevoie de solidaritatea europeană pentru ca această autostradă să facă parte din rețeaua TNT doresc să vă spun câteva cuvinte despre strategia pentru Dunăre, pentru că eu sunt coordonatorul național pentru strategia pentru Dunăre și probabil mi se vor pune întrebări și despre aceasta. Bulgaria sprijină această idee, a dezvoltat uh, o politică macroregională comună în zona Dunării și uh, suntem foarte mândri de faptul că pentru strategia Dunării avem o abordare de jos în sus cu primarii, ONG-urile, universitățile din regiunile din nordul Bulgariei și, bineînțeles, sprijinim uh, aceste uh, planuri de acțiune pentru Dunăre. Am comunicat foarte bine cu Comisia Europeană și așteptăm cu multă nerăbdare aprobarea acestui plan de acțiune. Bineînțeles, uh, vom fi foarte disponibili să aplicăm această strategie uh, și să negociem următoarele perspective financiare în acest sens. Chiar și acum, strategia pentru Dunăre ajută mult guvernul bulgar prin program, pentru perioada următoare de programare și pentru că aceste priorități uh, se regăsesc deja acum și vom avea timp să le aplicăm. Da, mulțumim mult și Comisiei Europene pentru ideea strategiei zonei Dunăre, pentru că astfel ne-a ajutat să um, creăm proiecte de importanță transregională și dorim, suntem implicați în pregătirea unor proiecte majore. Avem idei foarte clare pe, după cum știți, în uh, toată perioada de graniță între Bulgaria și România există un singur pod uh, operațional și unul în construcție. Avem nevoie de noi poduri, de drumuri, de mai multă infrastructură și trebuie să, uh, ca țările din zona Dunării să aibă legături între ele. Bulgaria dorește să-și joace un rol în acest sens. Avem priorități foarte clare pentru a promova turismul cultural și alte tipuri de turism. Dorim să acesta este o prioritate a guvernului bulgar și alături de Serbia și alte țări vecine dorim să reușim să creăm un nou proiect comun pentru o nouă strategie care să facă parte din strategia pentru zona Dunării, pentru promovarea turismului și pentru cooperarea socioregională și dezvoltare socioregională și culturală. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o pentru a prezenta aceste proiecte. Am încercat să abordez cât mai multe subiecte în puțin timp și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule ministru. Doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare a problemelor, provocărilor și eforturilor făcute de guvernul bulgar. Vă mulțumesc pentru că ați făcut-o în mod sincer, deschis Doresc să informez colegii de faptul că alături de noi se află și doamna Liliana Pavlova, ministru adjunct pentru dezvoltare regională și acum deschide dezbaterea sau dau ocazia colegilor să pună întrebări sau să facă comentarii. Victor Boștinaru. Nu. Constanțe Crel mai întâi, mă scuzați. Yes, She's Constanze my coordinator. <laughs> It's your pleasure. <laughs> Ja, în moment, ja. Vielen Dank. Äh. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, mă bucur foarte mult că aveți aceste vești bune din Bulgaria pentru că din informații pe care le-am primit noi la Bruxelles în ultimele săptămâni, în ultimele luni, e bine, aceste vești nu au fost foarte pozitive și suntem îngrijorați. Pentru că Bulgaria și, într-o oarecare măsură, și România uh, nu folosesc uh, banii, aceste fonduri uh, absolut uh, uriașe din uh, fondurile structurale și de coeziune că pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție. Îmi pare foarte rău că uh, lucrurile stau așa. Astăzi dimineața am discutat cu domnul Godmanis, care face parte din grupul liberalilor, este raportor în Comisia pentru Bugete cu privire la politica de coeziune. Am primit de la dânsul un document în care se spune că utilizarea plățile în domeniul politicii de coeziune ei bine, au un nivel foarte, foarte scăzut. Și în ultimul, uh, în ultimul trimestru nu au crescut. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Știu că există o problemă foarte mare cu uh, gestionarea acestor fonduri. Pe de altă parte, această administrație nu funcționează bine pentru că mulți dintre oamenii care au fost calificați pentru a lucra în administrație, imediat ce își termină formarea, pleacă uh, și lucrează fie în uh, um, zona privată, fie în alte țări. În orice caz, nu mai uh, nu rămân în sistemul administrativ din, de stat. Aveți vreo idee, vreo acțiune cu privire la um, măsuri pentru a schimba această situație, pentru că, sigur, um, noi dorim uh, o dezvoltare economică, dar, de fapt, uh, uh, scopul asistenței pentru dezvoltare este aceea de a ajuta dezvoltarea capacităților administrative. Așadar, um, ne pare foarte rău că se dau fonduri pentru calificarea, pentru formarea profesională a unor, a unor uh, profesioniști în administrație care apoi să plece să lucreze în uh, afaceri. Uh, de asemenea, știu că există o cerere la comisie cu privire la un proiect uh, mare uh, pentru o instalație de, uh, de deșeuri, de tratarea deșeurilor Uh, dar, din câte am înțeles, acest proiect încă nu s-a mișcat deloc. Uh, în continuare, deșeurile sunt transportate sute de kilometri prin Bulgaria uh, pentru a putea fi tratate. Care este motivul pentru care acest proiect nu s-a pus în mișcare? Mulțumesc, Victor Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte strešte vavnaša ta komisija și da govore za regionalna ta politika. Domnule ministru, vă mulțumesc că ați venit la noi în comisie pentru a vorbi despre politica regională și acum am să trec la limba engleză. Am două întrebări. E adevărat că personalul care lucrează pe proiectele europene în Agenția pentru Infrastructură Feroviară a fost redus cu 50% la începutul acestui an? nu, oare nu domeniul transporturilor este cel care are cele mai mari întârzieri în folosirea banilor, unde pericolul de a pierde uh, aceste fonduri este cel mai mare, ce măsuri aveți pentru a uh, aborda această problemă? Săptămâna viitoare, Comisia Regii va face o vizită în România. Aceasta a fost uh, propunerea mea și a unei, uh, pro, propunerea unui coleg din ALDE să vizităm Giurgiu. Și data viitoare, cu siguranță, vom merge și în Bulgaria. Dar în Giurgiu vom vorbi despre cooperarea transfrontalieră în contextul strategiei pentru zona Dunării. Și aici, domnule ministru, vreau să vă întreb. Care sunt proiectele majore la care Bulgaria participă pentru a consolida cooperarea cu România și poate nu doar cu România, astfel încât uh, să beneficiem de pe urma strategiei Dunării și care va fi mesajul dumneavoastră pentru primarul din Ruse. Pentru că noi credem că la Giurgiu ne vom întâlni cu dânsul pentru a discuta despre cooperarea transfrontalieră între uh, România și Bulgaria. Și, în întrebare, cum evaluați cooperarea și parteneriatul uh, cu interlocutorii români în proiectarea și punerea în aplicare a strategiei Dunării. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, further, I would like to... Dragi colegi, înainte să mergem mai departe, vreau să vă informez că avem un grup de vizitatori din uh, Statele Unite ale Americii, reprezentanți ai unor mari companii americane care se află astăzi alături de noi, au venit în Europa, la Bruxelles, pentru a căuta oportunități de afaceri. Apreciez foarte mult faptul că se află aici, în comisia noastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit. And now, uh, Filiz și acum, uh, Felicius Manova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că sunteți azi alături de noi și vreau să vă mulțumesc și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Azi și în următoarele zile, în reuniunile, reuniunea comisiei noastre, vom discuta despre uh, o prioritate, și anume politica de coeziune. Cred că informațiile și concluziile pe care ni le-ați prezentat ar putea servi drept o bază de discuție pentru a ajunge la niște concluzii. Din uh, prezentarea dumneavoastră vedem că de fapt, politica de coeziune funcționează. Este singura concluzie care poate fi uh, trasă în urma experienței acestei țări care a aderat la Uniunea Europeană în ultimul uh, an și care vedem că are cu ce să se laude. Sigur că există și probleme cu politica de coeziune, problema cea mai mare fiind rata scăzută a absorpției fondurilor în multe state membre. Și de aceea noi uh, măsurăm uh, rezultatele cantitativ, nu calitativ. Dar ceea ce a spus domnul ministru Uh, se leagă și de valoarea adăugată a politicii de coeziune. Unul dintre obiectivele echipei din Bulgaria este de a avea o vizibilitate a rezultatelor. Cetățenii trebuie să vadă rezultatele. Și eu cred că politica de coeziune ar trebui să fie uh, evaluată în funcție de acest criteriu, criteriul valorii adăugate. Vreau să vă mulțumesc pentru subiectul pe care l-ați menționat ca fiind o prioritate a guvernului bulgar și anume strategia Dunării. Eu cred că în ceea ce privește dezbaterea acestei strategii, e bine, s-a văzut un consens între autoritățile locale, instituțiile guvernamentale, ONG-uri și cetățenii care sunt direct afectați de această strategie. Am o întrebare. Strategia guvernului este acum în curs de elaborare și nu știu dacă există uh, și un proiect pentru un al treilea pod, pentru că cetățenii de ambele părți ale Dunării și-ar dori un al treilea pod. Și dacă doriți un astfel de proiect, vă vom ajuta să convingeți Comisia Europeană că este necesar. Și vă doresc mult succes. Mulțumesc. Am să rog pe domnul ministru să comenteze dacă dorește să răspundă la aceste întrebări. Da, întrebările dumneavoastră au fost întrebări foarte importante și eu aș uh, profita de ocazie pentru a mă adresa dumneavoastră direct. Avem informații concrete. Ați spus că să spunem, uh, imaginea. Imaginea Bulgariei suferă încă, după cum ați spus și dumneavoastră. Uh, ați spus că eu am avut o prezentare foarte optimistă, însă veștile din Bulgaria nu sunt atât de pozitive. Dar sigur că um, aici pot să vă spun două lucruri foarte clare. În primul rând, câteodată uh, veștile bune nu ajung la uh, opinia publică. Veștile rele ajung mult mai repede. În orice caz, ceea ce este clar este că primele proiecte majore în Bulgaria funcționează deja, sunt în curs de desfășurare, sunt proiecte care uh, sunt foarte importante pe, uh, pentru Bulgaria și pentru toată regiunea. De exemplu, Uh, vom investi peste 300 de milioane de euro în uh, proiectele de conectare la coridoarele europene prin uh, autostrada care va costa mai mult de 250 de milioane de euro. În orice caz, Sigur, avem rămâneri în urmă, dar avem uh, planuri, suntem foarte concentrați pe activitatea noastră, uh, muncim, uh, tragem foarte tare și suntem complet depolitizați în structurile care se ocupă de proiecte. Este vorba doar de experți care lucrează aici și de aceea sperăm că în următoarele șase luni să putem lansa încă șapte proiecte mari. Da, aveți dreptate. Mai mult de 1,2 milioane din bulgari Uh, lucrează în străinătate. E vorba de uh, intelectuali, de specialiști care sunt foarte bine formați. Dar, uh, din punctul meu de vedere, în politica regională avem în autoritatea de gestionare 166 persoane. Sunt tineri, sunt motivați și dau rezultate concrete. Pentru că, după cum am văzut cu toții, v-am arătat uh, datele, informațiile, uh, Uh, avem o triplare a utilizării fondurilor în, ultimii, uh, în, ultimul jumătate, în ultima jumătate de an. Uh, am introdus un sistem de bonusuri, avem un sistem, de, veni, un sistem cu un venit dublu pentru a motiva angajații și avem rezultate foarte bune. Suntem optimiști că suntem pe drumul cel bun. La, în ceea ce privește alte agenții, care se ocupă de fondurile europene, cum ar fi Agenția pentru Infrastructura Rutieră. Uh, ei bine, și aici avem un concept foarte nou. Când construiești autostradă, acest lucru durează 3, 2, 3, 4 ani și oamenii trebuie să fie motivați să lucreze foarte bine în toată această perioadă. Uh, de aceea noi ne-am fixat ca obiectiv ca până la sfârșitul anului să punem în aplicare un proiect de uh, motivare a tuturor celor care lucrează în acest domeniu. Și vreau să vă spun că OLAF a confirmat foarte clar că Bulgaria a devenit mult mai transparentă. Comunicarea, coordonarea sunt mult mai bune. Proiectul acesta de tratare a deșeurilor din Sofia, e bine, trebuie să vă spun că cu toții Uh, avem, ne facem griji în ce privește acest uh, proiect și în ceea ce privește transportul pe distanțe mari a deșeurilor. Proiectul este acum în faza de decizie. Vor exista mai multe faze și experții, trebuie să vă spun că lucrează zi și noapte împreună cu partenerii noștri, colegii de la Bruxelles și se va găsi o soluție. Uh, Uh, dar Sofia are, într-adevăr, în continuare această problemă, așa cum ați spus, și sigur că trebuie să o rezolvăm cât mai repede posibil. În orice caz, există un uh, calendar uh, clar. Până la sfârșitul anului vom rezolva problemele 100%. Acum am să trec la engleză pentru a mă referi la agenția feroviară. Informațiile dumneavoastră sunt corecte și vedem cu toții că Parlamentul European este foarte bine informat, ceea ce e foarte bine, dar noi nu avem nimic de ascuns. Da, într-adevăr, au fost reduceri de personal, nu 50%, dar totuși semnificative. Pe baza informațiilor pe care le am eu, avem uh, angajați noi și avem în derulare concursuri pentru recrutarea de personal nou, dar într-adevăr sunt de acord cu dumneavoastră, reducerile de personal sunt o problemă. Bulgaria se va focaliza în următoarele două săptămâni pe organizarea unei întâlniri foarte importante cu marile instituții financiare internaționale, Banca Mondială, Uh, femei, toate instituțiile mari care uh, cunosc foarte bine situația și din câte știu eu, această chestiune de creșterea capacității administrative în uh, Agenția pentru structura rutieră și cea fer- infrastructura rutieră și cea feroviară, e bine, această problemă este analizată acum împreună cu instituțiile financiare internaționale, dar cu ajutorul lor sau fără ajutorul lor vom recruta personal nou. Strategia Dunării înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că acest, prin aceasta îmbunătă- se îmbunătățește cooperarea cu România, ceea ce e foarte important pentru noi. Mulțumim și colegilor din România și Comisiei uh, Europene pentru că cooperarea noastră se îmbunătățește. Avem acum primele proiecte comune, de exemplu, și acesta se referă la o întrebare pe care a adresat-o și doamna Hiusmenova. Uh, Uh, colaborăm cu colegii noștri din România, ceea ce este remarcabil, cu privire la proiecte majore, emblematice, uh, podul, uh, două poduri la Dună, două poduri peste Dunăre, între Călăra și Siliștea și problema era că până acum Dunărea ne, ne uh, delimita, ne separa și o face în continuare. E clar. Avem un singur pod pe o uh, frontieră de 421 de kilometri, iar Budapesta are șapte poduri în, doar în, pe teritoriul orașului. Aceasta este a fost trecutul. Pe baza strategiei Dunării uh, vrem ca lucrurile să se schimbe și e foarte bine să reușim să ne unim eforturile pentru proiecte importante pentru ambele părți, pentru că discutăm despre dezvoltarea urbană a ruse și uh, orașelor ruse și Giurgiu prin construirea, prin podul care să le unească. Și uh, avem uh, proiecte uh, foarte importante, de la, pornind de la Carpați și până în uh, interiorul Bulgariei. Așadar, avem niște planuri concrete și ne vom focaliza asupra unor rezultate clare. Mulțumesc! Dragi colegi, avem 5 vorbitori și 15 minute, deci vă rog cât mai scurt posibil, Lambert van Nistelrooy. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu aș vrea să-mi exprim satisfacția pentru faptul că ați explicat lucrurile cu multă sinceritate. Și ați vorbit despre faptul că veștile sunt uneori bune, alteori nu chiar atât de bune, că există multe proiecte, dar mai rămân multe semne de întrebare în ce privește capacitatea de punere în aplicare și de finalizare a acestor proiecte. Eu vin într-o țară care este un contribuitor net la bugetul european și ne pasă de banii noștri. Apoi, în ce privește uh, licitațiile, uh, contractele de achiziții publice, ne puteți da mai multe detalii. Și aici uh, Bulgaria este printre codașe, ca să spun așa. Atunci când uh, nu se aplică foarte bine regulile în uh, ce privește contractele de achiziții publice, apar tot felul de probleme. Deci vreau să știu ce eforturi ați făcut în acest sens și care este marja de eroare. Mulțumesc! <clears throat> Domnul Teurer, mulțumesc, doamnă președinte. Dragi uh, colegi, în primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului ministru pentru că e aici să dea socoteală, dar vreau să-i mulțumesc și pentru angajamentul, pentru cooperarea la Dunăre. Deja a numit câteva exemple uh, concrete și exemple privind planurile Bulgariei și cred că mulți colegi uh, urmăresc cu mare interes uh, strategia uh, pentru uh, regiunea Dunării. Strategia Comisiei avem mari așteptări și mari speranțe. În acest context vreau să subliniez că consider că este uh, un exemplu modul în care Bulgaria se uh, își face eforturi pentru a accelera proiectele în cadrul politicii regionale. Cred că este foarte bine. Vreau, domnule uh, Plevnelie, vreau să vă adresez și o întrebare. Și anume, vreau să mă refer la punctul la care s-a referit și doamna Crel. Din punctul meu de vedere, nu ar fi rău dacă și sectorul uh, privat uh, profită de uh, formarea profesională a personalului administrativ. Regulile pentru proiectele europene sunt modificate astfel încât și liber profesioniștii cei calificați care lucrează independenți pot să um, fie angajați în aceste proiecte a, vreau să vă întreb dacă faceți uz de astfel de angajați și, în întrebare, credeți că e posibil ca în cooperare cu regiunile de-a lungul Dunării, cum ar fi cele din Austria sau din uh, Germania, să Uh, aibă loc, deci în această cooperare să aibă loc extinderea și consolidarea capacității, capacităților, pentru că și pentru acest proces pot fi utilizate fonduri europene. Dacă dumneavoastră ați avut uh, experiențe negative, atunci vă rog să ne spuneți ca să putem vorbi cu Comisia. Mulțumesc, Petru Luhan. Thank you. I also appreciate very much that... Mulțumesc și eu apreciez faptul că domnul ministru este cu noi astăzi și am două întrebări. Una în ce privește cooperarea dintre Bulgaria și vecinii săi. Știu că există programe de cooperare transfrontalieră cu România și cu Serbia și vă întreb, considerați că s-au alocat suficiente fonduri pentru aceste programe de cooperare astfel încât să poată să fie îndeplinite obiectivele și având în vedere nevoile reale ale regiunilor? Apoi, o altă întrebare tot despre regiunea Dunării. Considerați că există o nevoie concretă pentru crearea de niște puncte de uh, Uh, lucru de niște instituții eventual care să aibă un rol atât de informare cât și de implementare a proiectelor și dacă da, cum le-ați concepe, cum le-ați crea. Vă mulțumesc. Domnule ministru, aveți patru minute ca să răspundeți. Da, vă mulțumesc, doamnă președintă. Ca să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră, una este să ai toată legislația, toate regulamentele uh, și uh, să fie și transpuse în legislația națională și alta este să le și aplici în practică. Și experiența mea proprie mi-arată că gradul de aplicare depinde foarte mult de formare, de conștientizare a publicului, de um, informare a autorităților locale, că e vorba despre primari, despre simpli consilieri municipali și ca să nu mai vorbesc de cei care trebuie să facă, să construiască aceste infrastructuri, aceste proiecte. Deci avem nevoie de un fel de revoluție a formării și chiar și a mentalităților. De asemenea, tot ca să fim în continuare cestit cu dumneavoastră, am să vă spun că guvernul bulgar a creat un grup de lucru care să se um, a, a plece asupra legilor bulgare despre contractele de achiziții publice. Și cred că este o idee bună. Obiectivul nostru este ca până luna martie 2011 să avem un nou proiect de lege pentru contractele de achiziții publice. Deci, cred că suntem pe calea cea bună pentru a ne ocupa de tot ceea ce pune probleme în domeniul achizițiilor publice. Da, va fi o nouă lege, însă eu cred că cea care este acum în vigoare nu e chiar atât de proastă, corespunde standardelor europene, însă poate că nu e uh, suficient de bine aplicată. Apoi, folosesc această ocazie ca să vorbesc cu dumneavoastră și poate să răspund această întrebare pe care vă puneți cu toții. De ce în Bulgaria sunt atât de multe întârzieri în ce privește absorpția fondurilor europene? Unii spun că e corupția sau mai știu eu ce știți. De ce avem așa multe probleme și întârzieri? Am să vă spun. Deoarece în anul 2007, Bulgaria era practic campion mondial în ce privește uh, investițiile directe per capita. Bani care au venit fără niciun efort și uh, au apărut atât de multe produse, s-au deschis atât de multe magazine și mai știu eu ce altceva. Dar apoi am asistat la o altă tendință. În anul 2008-2009 a crescut de patru ori volumul investițiilor directe, s-a ajuns până la 9 miliarde de euro și încă o dată erau bani care ajungeau în Bulgaria foarte ușor. Atunci, ca să spun așa, nu prea avea nimeni nevoie de bani europeni. Dar acum de la 9 miliarde am ajuns la 1 miliard. Deci investițiile străine în uh, sectorul construcțiilor, de exemplu, au scăzut de la uh, 1,5 uh, miliarde la 95 de milioane. Deci vă dați seama o scădere uh, uh, drastică, de 10 ori mai puțin. Iată de ce poate că acum, în sfârșit, ne dăm seama că avem nevoie de bani din politica de coeziune și cred că acest lucru este valabil pentru toată regiunea, nu numai pentru Bulgaria. Avem nevoie de bani din Solidaritatea Europeană, dar avem nevoie și de capacitatea de a-i absorbi și de a pune pe picioare uh, strategii și proiecte valabile. Learning. Strategia pentru Dunăre este foarte importantă și pentru noi, pentru că vrem să învățăm de la toate aceste țări, de la Germania, Austria, Ungaria și toate celelalte țări. Și aici trebuie să vă dezvălui un mic secret. Am, am inițiat deja contactele cu colegii noștri din uh, Germania, din Bavaria, din uh, Austria. Am avut deja niște întâlniri, pentru că Bulgaria vrea să arate într-adevăr ceva, și anume că putem să fim printre primii. Putem să avem primele proiecte emblematice Uh, împreună cu cei mai buni în domeniu. Și securitatea uh, barajelor, de exemplu, este foarte importantă, un aspect foarte important. Am avut o întâlnire de lucru cu colegii noștri din uh, Germania și deja lucrăm la primele proiecte care au în vizor exact acest subiect. Și de aceea și această cooperare cu țările acestea care uh, sunt pe poziție de lider, care au atât de multe de spus, care au uh, posibilitatea de a ne da asistență tehnică, pe care o, lucru pe care îl fac cu plăcere. Uh, sigur că uh, în Bulgaria și în România spunem întotdeauna că banii nu ajung, nu doar noi, ci și alte țări, dar pentru a fi, ca să fiu foarte sincer, vedem că programele macroregionale, cum ar fi strategia Dunării, ne ajută. Ne ajută să facem față exact acestei probleme dacă avem, avem nevoie de mai mulți bani, de ce e, se întâmplă acest lucru? Cum putem să-l remediem? Credem că proiectele macroregionale dau o, o perspectivă mult mai bună și o flexibilitate mult mai mare pentru a atinge niște obiective mai mari. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, dragi colegi. Din nou, lista a crescut la, 3 vorbit, la 5 vorbitori, deci nu pot să vă dau decât un minut fiecăruia. Îmi pare foarte rău că dacă nu intrăm la partea următoare. Șanchele, Franz Obermeier, Evgeni Kirilov și așa mai departe. Kelly, Sean Kelly. Uh, welcome, Minister, and thank you for... Sean Kelly, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră onestă a situației. Ați spus, dumneavoastră ați spus, că imaginea Bulgariei a avut de suferit. Și apoi ați spus ce eforturi faceți pentru a crea uh, Um, programe durabile, turismul, un turism durabil, uh, doriți uh, să dezvoltați turismul regional și să faceți marketing pentru aceste destinații. Um, ce ați făcut pentru a dezvolta turismul și uh, ce ați reușit să realizați până acum pentru a încuraja turismul în interiorul țării și din afara țării și pe termen mai lung? Care sunt obiectivele dumneavoastră? Mulțumesc! Obermeier. Franz Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende. Da- mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru, pentru aceste informații uh, proaspete. Uh, da, într-adevăr, pot să uh, confirm, venind din Austria, că dorim și noi cooperarea aceasta. Uh, există deja întreprinderi care au uh, uh, o activitate foarte bună la Dunăre și care doresc această cooperare, uh, care pot să dea, um, care pot să ofere informații și expertiză. Deci cred că această cooperare va fi foarte bună. Imaginea pe care ați ilustrat-o dumneavoastră este frumoasă, dar am și eu două îngrijorări. În ianuarie am putut să citim în presă că Uniunea Europeană este nemulțumită de utilizarea de transparență a utilizării fondurilor și acum se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu aceste scrisori trimise de comisie. Uh, am înțeles că au uh, rămas undeva prin vreun sertar, uh, nu s-a reacționat la ele cred că ar trebui să existe o oarecare reacție totuși. Și Uh, cred că toate proiectele trebuie să fie verificate, chiar și cele mici. Dacă există proiecte care anul trecut nu au funcționat cum trebuie, atunci autoritatea antifraudă de la Uniunii Europene uh, trebuie să se trebuie să ia inițiativa și dumneavoastră trebuie să remediați problemele, pentru că nu am fost foarte fericiți de modul în care au mers lucrurile. Mulțumesc! Domnul Vlasac, domnule ministru, mă bucur că am aflat uh, multe lucruri pozitive, nu doar despre implementarea programelor, ci și despre uh, modul în care sunt folosite fondurile structurale, dar sper că, și sper că problemele, problemele care rămân vor fi rezolvate. Dar aici uh, discutăm mult și despre viitorul politicii de coeziune după 2013. Ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre care sunt prioritățile dumneavoastră în Bulgaria pentru viitorul politicii de coeziune? Și a doua întrebare, aveți sugestii pentru a îmbunătăți acest sistem? Mulțumesc! Kirilov? Evgeni Kirilov are cuvântul. Un minut. Господин министр, радвам се да... Domnule ministru, mă bucur uh, să vă întâlnesc aici și doresc să vă încurajez în eforturile dumneavoastră de a construi uh, autostrada Tracia, despre care ați vorbit, dar aș dori să vă dau un sfat. Când spuneți că nivelul uh, absorpției a fost zero în 2007, aceasta a fost situația peste tot. Se pare că există interferențe între microfoane. Când uh, faceți comparații între anul 2008 și 2009, doar în ceea ce privește situația Bulgariei nu este suficient. Ar trebui să faceți o comparație între situația Bulgariei uh, cu alte țări. Ultimele cifre pe care le avem disponibile sunt de la începutul lunii octombrie și aceste cifre arată că, în ceea ce privește fondurile de coeziune, Bulgaria este pe ultima poziție. Nu cred că acum un an eram într-o poziție atât de proastă. Totuși, vă încurajez mult. Aveți nevoie de încurajări. Uh, E un lucru bun faptul că creați capacități administrative și trebuie, în primul rând, să ne bazăm pe proprii noștri experți bulgari. Vă mulțumesc! Merci, Madame Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Vous l'avez dit... Euh- Doamna Oconi, dragi colegi, Mm, ați spus în prezentarea dumneavoastră că politica de coeziune este o politică care reprezintă o adevărată pârghie economică pentru țările noastre și în mod deosebit pentru Bulgaria. Dar știți cât este de important pentru Uniunea Europeană ca această politică de coeziune să fie valorizată în, în ochii cetățenilor? Aș vrea să știu uh, ce mijloace folosiți pentru a vă asigura că cetățenii bulgari vor ști că Uniunea Europeană construiește, um, participă la crearea de infrastructură, la um, crearea de locuri de muncă în țara dumneavoastră și pentru a vă asigura că Uniunea Europeană este valorizată în Bulgaria prin aceste fonduri de coeziune. Înainte de a da cuvântul domnului ministru pentru a reacționa, aș da cuvântul două minute pentru șeful de unitate care se ocupă de Bulgaria uh, la DG Regio, la Comisie. Pe scurt, vă rog. Voi încerca cât mai pe scurt. Trebuie să spun mai întâi că Vedem că domnul ministru uh, este foarte dedicat, implicat. Se vede uh, că dânsul are o implicare personală când spunem acest drum va fi gata la data cu tare. un lucru foarte bun. Uh, ne bucurăm de faptul că programul operațional de dezvoltare regională funcționează atât de bine, este cel care funcționează cel mai bine Um, atât la angajamente cât și la plăți. Uh, problema este 0,1% din fondul de coeziune, care uh, este suma reală plătită. Bulgaria trebuie să plătească în fiecare zi un milion de euro pentru a folosi uh, toți banii din perioada de programare. Mulți uh, miniștri au evaluat problemele și încearcă să le rezolve. Comunicarea este bună și există o transparență în sistem. Transparența s-a îmbunătățit în orice caz. Dar, deci pentru noi problema este în continuare politica de coeziune și uh, proiectele uh, care urmează să fie finanțate, deci uh, proiectele în așteptare. Deci Există risc mare de ca la începutul viitoarei perioade de finanțare să nu fie suficiente uh, proiecte pregătite. Guvernul știe acest lucru, domnul ministru se ocupă de acest lucru, are planuri. Întrebarea este cum va funcționa sistemul. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Domnul ministru are cuvântul din nou. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezvoltarea unui turism durabil este o chestiune foarte importantă pentru Bulgaria. Și dacă ne uităm la cifre și acum, în perioada de cifră, Bulgaria a reușit uh, să atragă mai mulți turiști. Vestea proastă este că veniturile au scăzut. Deci numărul turiștilor a fost mai mare cu 2%, dar veniturile din turism au fost mai mici. Deci aceasta este o problemă. Pe cine dorim să atragem în Bulgaria? Țara noastră se află pe locul 5 în Europa la numărul de uh, monumente istorice. Uh, una dintre cele mai bătrâne țări europene, 1300 de ani de istorie. Mm, pe la noi au trecut multe culturi, tracii, uh, mm, care au prelucrat aurul. Avem multe lucruri de arătat. Dar lucrăm acum la o nouă strategie durabilă Um, a cărei orientare este stabilită de un comitet special în Bulgaria și în programul nostru operațional pentru dezvoltare regională avem 150 de, mii de milioane de euro pentru turism. Turismul este foarte important și pentru că creează locuri de muncă și calitate mai, mai bună a traiului în, ora, în sate mici din Bulgaria, care până acum uh, erau uh, uh sortite de, uh, de populării și Acum avem sute uh, de stațiuni uh, termale și așa mai departe. Deci uh, lucrurile se îmbunătățesc, dar e nevoie de infrastructură pentru a face legătura între aceste centre. Ca mm, oamenii care merg la Marea Neagră să poată să ajungă ușor la o cetate tracă, de exemplu. Nu știu dacă știți, Bulgaria are 80 de mm, mii de uh, obiecte trace uh, care nu sunt expuse deci sunt ascunse undeva în arhive. Deci, pe scurt, avem uh, fonduri pentru a începe, dar obiectivul nostru este foarte ambițios. Dorim ca Bulgaria să devină un uh, Uh, produs uh, turistic uh, pentru turismul termal, pentru turismul enologic, pentru turismul cultural și așa mai departe. Navigația pe Dunăre, într-adevăr, este foarte importantă și pentru noi. Este foarte important ca uh, porturile să funcționeze bine, pentru că, din păcate, porturile la Dunăre nu funcționează foarte bine, se utilizează sub 8% din capacitate în momentul de față. În momentul de față. Aceasta este o problemă, dar, o problemă, dar este de asemenea și un foarte mare potențial pe care vrem să-l exploatăm pe deplin și sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește transparența, putem să facem foarte multe, mai avem multe de făcut, dar pot să vă asigur că nu există niciun fel de uh, documente sau scrisori valori uh, care au fost ascunse în vreun sertar. De uh, un an, cel puțin, nu mai avem așa ceva. Viitorul politicii de coeziune, prioritățile noastre, um, în ultimii 4-6 ani, Bulgaria a fost uh, o țară uh, la un, un, un nod. Nu știu dacă știți, dar două din cele mai mari căi uh, de transport de pe vremea romanilor uh, se intersectează în Bulgaria. Uh, drumul către Istanbul, de exemplu, cel mai important este trece prin Bulgaria, dar suntem izolați, nu avem poduri suficiente, nu avem avem o singură șosea, o singură autostradă uh, și trebuie să ne conectăm mai bine cu vecinii noștri, să comunicăm mai bine, să, pentru că este în interesul uh, tuturor și al nostru și al uh, uh, europenilor, pentru că noi suntem la frontiera între Europa și Asia. În ceea ce privește transportul, mediul, sunt, acestea sunt elemente importante. Ehm, dar uh, Bulgaria este un copil problemă atunci când vorbim despre eficiența energetică și această problemă trebuie să o rezolvăm. Aceasta este o prioritate pentru noi. Trebuie să rezolvăm problema cu eficiența energetică. Sperăm cu ajutorul fondurilor europene. Sigur că și inovarea este din nou un aspect important. În Bulgaria, în domeniul IT, în externalizarea resurselor. Ei bine, în aceste domenii, Bulgaria este deja un actor important. Uh, acum elaborăm o nouă strategie pentru sistemul uh, de învățământ, focalizându-ne asupra uh, tehnologiilor informatice și a științelor naturale. Putem să vorbim despre toate aceste priorități, însă un lucru e sigur, dacă nu ai infrastructura de bază pentru a fi bine conectat, uh, pentru a nu pierde timp pe drum, atunci nu putem face nimic. Deci fondul de coeziune. Da, am fost pe ultimul loc și suntem în continuare pe ultimul loc în utilizarea acestor fonduri. Aceasta este o mare problemă pentru Bulgaria. Dar avem un plan și nu vom fi ultimii în 2011. Avem o muncă foarte serioasă de făcut, dar, după cum am spus, există șapte noi proiecte care așteaptă să fie lansate. Trebuie să fie lansate cel târziu în martie 2011 și astfel sperăm că nu vom mai fi pe ultimul loc. Dar uh, în ceea ce privește programul operațional de dezvoltare regională, nu ne mai aflăm pe ultima poziție, suntem în sectorul mediu și uh, avem obiective, avem ca obiectiv să urcăm mai sus. Vreau să mulțumesc uh, și lui Ronaldo și vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru că Comisia Europeană ne-a arătat înțelegere, ajutor, am simțit că este alături de noi și suntem recunoscători pentru acest lucru. Nu există suficiente proiecte, da, avem o problemă cu această țeavă de lansare a proiectelor, dar sperăm că în următorii 2-3 ani să avem suficiente proiecte. Și vestea bună în uh, binele din acest rău este că există trei uh, proiecte majore, cum ar fi uh, o șosea care va conecta cele, trei dintre cele mai sărace regiuni ale României, din, ale Europei, din România, Serbia, Bulgaria. Deci facem pași pentru a ne implica în proiecte majore care vor atrage fonduri foarte importante europene până în anul 2013 și veți vedea niște rezultate foarte clare în următorii trei ani. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Vă mulțumim și noi, domnule ministru. Cred că numele tuturor colegilor pot să repet o întrebare pe care ați, o, o problemă pe care ați o propoziție pe care ați repetat-o și dumneavoastră. Da, avem încă probleme, dar avem planuri. Așadar, vă urăm foarte mult succes cu planurile dumneavoastră, uh, mult succes în punerea lor în aplicare, pentru că asta vrem noi să vedem. Încă o dată, domnule ministru, vă mulțumim pentru prezentare, pentru că ne-ați împărtășit uh, și problemele și succesele și planurile dumneavoastră și sperăm că Bulgaria va putea să fie un bun partener în discuția Uh, dezbaterea privind uh, următoarea politică de coeziune din lunile următoare. Mulțumesc! Now, dear colleagues, we are moving immediately. Dragi colegi, trecem imediat la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume audierea publică în ce privește inovarea, IMM-urile și politica de coeziune, îi rog pe toți cei care trebuie să plece din sală să o facă în liniște ca să nu întrerupă lucrările. Organizăm această audiere publică deoarece vrem să ne pregătim pentru următoarea perioadă, pentru viitor și vrem să ascultăm idei noi. noi. Și la propunerea grupurilor politice, am invitat mai mulți experți și vreau să încep prin a da cuvântul șefului adjunct al Unității de Coordonare Tematică și Inovare de la Comisia Europeană, domnul John Walsh. Sper că nu o să depășiți cele 10 minute alocate prezentării dumneavoastră și apoi vom dezbate. Domnule Walsh, aveți cuvântul. Stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc frumos că mi-ați dat posibilitatea să deschid această audiere. Este foarte important să vorbim despre inovare și IMM-uri. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă dau o vedere de ansamblu despre cum sprijinim IMM-urile peste tot în Europa și despre legătura cu politica de coeziune. Am cu mine câteva slide-uri pe care cred că le-ați primit. Sprijinirea mediului de afaceri a fost întotdeauna o activitate uh, care face parte integrantă din politica de coeziune. IMM-urile, în mod special, au Uh, beneficia de toată atenția noastră și evaluările arată că în jur de 83% din fondurile alocate pentru sprijinirea uh, companiilor au fost destinate IMM-urilor și am permis crearea a mai mult de un milion de locuri de muncă și am îmbunătățit uh, mediul de afaceri Uh, din statele membre datorită acestor investiții din uh, fondurile de coeziune. Primul slide vă permite să vedeți că politica de coeziune se concentrează în acele uh, regiuni așa numite de convergență, deci acele regiuni unde PIB-ul per capita este sub 75% din media UE. Și apoi trebuie să vedeți că um, la nivelul regiunilor trebuie să se facă alegeri pentru a ști cine va fi sprijinit din aceste fonduri. Haideți să vedem celelalte slide-uri. În ce privește inovarea, 25% din uh, politica de coeziune este, um, sunt investiți pentru proiecte uh, inovatoare. Din această sumă, în jur de 55 de miliarde de euro sunt destinați companiilor. Noi nu considerăm că toate aceste companii uh, au uh, activități uh, inovatoare. Credem că în jur de 45 de miliarde uh, de euro din acești uh, bani sunt uh, destinați pentru bugetele de uh, inovare ale um, IMM-urilor. Când vorbim despre 55 de miliarde de euro pentru um, companii, știm că 16% sunt pentru IMM-uri. Și avem uh, un evantai larg de domenii de exemplu, am sprijinit mult uh, programele uh, de inovare cu caracter ecologic, programele de informații ale tehnologiei și, de asemenea, am uh, promovat mult filmele tip startup, deci tot din domeniul internetului și a informației tehnologiei. Ar trebui să mai adăugăm faptul că Există și alte categorii uh, uh, de companii care sunt sprijinite din politica de coeziune, dar care nu fac parte din uh, cele care au programe de inovare. Sunt finanțări, subvenții sub formă de credite, sub formă de sprijin pentru infrastructură, dar, cum spuneam, nu sunt pentru întreprinderi care au niște programe inovatoare. Acum aș vrea să vă spun uh, câteva lucruri despre cadrul de investiții în inovare. Suntem pe punctul de a finaliza un raport de sinteză care va evalua activitățile de inovare. Și am constatat că existau trei modalități în care programul, prin care programul uh, sprijinea inovarea. În primul rând, am uh, încercat să uh, dăm un dinamism um, um, programelor de cercetare aplicată, apoi să avem investiții pentru toate acele noi um, măsuri care uh, tind să protejeze mai bine mediul înconjurător și, în sfârșit, uh, am uh, sprijinit acele poluri uh, de uh, inovare, de cercetare, uh, așa numitele cluster în limba engleză, care stimulează competitivitatea și permit transferul de cunoștințe. Am țintit foarte mult acele regiuni a căror PIB este sub 75% uh, din media europeană, chiar și atunci când am uh, vrut să investim în uh, inovare. Acum eu nu pot să-mi citesc slide-urile de la distanța asta, dar vă rog să vă uitați pe documentele pe care le-ați primit. Apropo de faptul că se se dorește foarte mult o concentrare a um, inovării în aceste poluri de excelentă și că ne dorim să implicăm mai mult IMM-urile în aceste activități așa numite uh, RTDI, deci tot ceea ce ține de cercetare și dezvoltare tehnologică pentru inovare. Dar nu ne-am concentrat numai pe tehnologie, dar și pe tot ceea ce ține de uh, design și de uh, procesele de fabricare. Iată câteva uh, cifre în acest tabel care se referă la diferitele categorii de întreprinderi mici și uh, mijlocii. Vorbim mai ales des, uh, um, despre acele uh, întreprinderi mici și mijlocii din domeniul serviciilor care permit îmbunătățirea mediului de afaceri. Apoi există și alte categorii uh, a celor uh, IMM-uri care uh, fac muncă de cercetare în alte tehnologii, în afara tehnologiei informației, acele uh, IMM-uri care permit un acces mai ușor la uh, noile tehnologii. Foarte mulți bani au fost investiți în uh, Europa pentru transferul de tehnologie și cooperarea între rețelele de afaceri și, de asemenea, cum vedeți, mai multe miliarde de euro pentru uh, acele întreprinderi de tip uh, startup, deci care investesc mult în internet. Cu acest grafic aș vrea să vă arăt că există o intensitate foarte diferită de la un stat membru la altul în ce privește mobilizarea uh, fondurilor atașate politice de coeziune și mai ales a fondurilor structurale și a fondului social european. Vedeți că există o diferență foarte mare între statele membre care uh, au aderat înainte și după 2004. Vedeți că în unele țări se atribuie până la 11% uh, din totalul finanțelor pentru IMM-uri și în altele de numai, numai 5%. Cum putem să explicăm aceste diferențe? În noile state membre, mulți bani sunt alocați de fapt infrastructurilor și foarte puțin pentru sprijinirea um, uh, companiilor. Dar, oricum, chiar și aceste procente mici reprezintă un ajutor uh, uh, semnificativ pentru IMM-uri. De asemenea, puteți să vedeți că uh, datele variază mult de la o categorie la alta, dintre cele, categoriile care erau enumerate în slide-ul precedent. Acum, apropo de acest uh, raport strategic din martie 2010, sprijinul acordat companiilor a arătat că până în uh, septembrie 2009, 23% din uh, politica regională a fost um, direct țintită către IMM-uri și ceea ce mai puteți observa este că mai există o sumă de 28 de miliarde de uh, euro care au fost uh, întreprinderilor indiferent de mărimea lor și aici a existat uh, o, o rată mai mare de Uh, implementare a proiectelor prezentate. Și putem să explicăm de asemenea și folosirea acelor instrumente care nu sunt granturi, precum uh, împrumuturile, uh, garanțiile bancare și așa mai departe, datorită acestor programe de engineering financiar precum Jeremy. Încă două slide-uri care, ca să spun așa, fac uh, reclamă și îmi cer scuze pentru asta. În ultimele câteva luni, Comisia a publicat un ghid pentru aceste adevărate incubatoare de uh, inovare, pentru că dorim să creăm această rețea Uh, de uh, companii care investesc mult în inovare și companii care se găsesc în aceste clustere. Există nenumărate măsuri pentru sprijinirea companiilor și a IMM-urilor. Găsiți numai puțin de 50 de uh, modele de uh, programe de sprijin și de finanțare pentru inovare și pentru companii. Sper, doamnă președintă, că prezentarea mea a fost o introducere utilă și um, îmi doresc să ascult cu atenție dezbaterea care va urma. Președinta, mulțumim pentru aceste informații și acum uh, dăm cuvântul următorului uh, invitat din partea uh, Asociației Europene a Artizanatului și a IMM-urilor. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mă concentrez asupra unei părți ale acestor IMM-uri care nu sunt bine cunoscute. E vorba de micro întreprinderi și întreprinderile artizanale care au o putere mare de inovație primul slide doresc să reamintesc faptul că 98,5% dintre, întreprin, dintre IMM-uri sunt mici întreprinderi și 21 de milioane sunt micro-întreprinderi. Procesul de inovare în uh, întreprinderile micro și mici uh, este un proces continuu Uh, și uh, este generat de creștere. Deci nu există o, o strategie, uh, ci cererea face acea întreprindere să, ino- să inoveze. E vorba de inovare în toate domeniile, în domeniul tehnologiei, în domeniul pieței, în domeniul condițiilor de muncă, în domeniul gestionării întreprinderii. Este interesant de asemenea faptul că multe micro și mici întreprinderi investesc și inovează în domeniul tehnologiei. Uh, de multe ori, eh, în domeniul public se spune că micro-întreprinderile nu pot să inoveze în domeniul eh, în eh, tehnologiilor de vârf dar în domeniul nanotehnologiei, în domeniul comunicațiilor sau în domeniul aerospațial, în tehnologiile uh, pentru exploatarea plasmei, uh, se regăsesc multe micro-întreprinderi mai, cu mai puțin de 10 salariați. Și un sector foarte important uh, în care micro inovează este sectorul energiei uh, și mai ales economiei uh, ecologice, uh, energiei ecologice, mă scuzați. Um, aceste micro-întreprinderi eh, diseminează tehnologia pentru că se află foarte aproape de consumator și deci eh, pasează aceste eh, noi tehnologii consumatorilor și inclusiv au o fază de adaptare a tehnologiilor la piață sau la cerere. Aceste micro-întreprinderi uh, inițiază procese pentru că se regăsesc, uh, inovațiile se regăsesc uh, practic în toate domeniile de activitate, fie în piața de zi cu zi, fie în activitățile um, de vârf. Toate aspectele legate de construcții Uh, și de exploatarea energiei. Deci, în aproape toate regiunile europene regăsim inovații realizate de, mi- de micro și mici întreprinderi. Impactul teritorial acum, știm cât de importante sunt întreprinderile mici în dezvoltarea și menținerea coeziunii sociale pe teritoriu. Aș dori să semnalez două lucruri și anume, că întreprinderile mici și micro-inovante nu sunt concentrate în uh, orașele, în metropolele majore sau în, în uh, poli uh, industriali, ci și în zona la țară sau în regiunile așa numite cu handicap și multe întreprinderi exploatând tehnologii de vârf se află în zone de munte sau în zone așa numite cu handicap. Un alt criteriu este faptul că aceste întreprinderi inovația creează locuri de muncă, locuri de muncă stabile în timp. O a treia caracteristică este finanțarea. V-am uh, prezentat aici cum se finanțează, uh, cum se repartizează finanțarea în micro-întreprinderi. E vorba de fonduri proprii uh, predominante, ajutoruri, ajutoare publice și regionale și puține credite de la bănci și mai deloc finanțare din fondurile europene. Acest lucru se datorează dificultății accesului la aceste fonduri, dar accesul la fondurile europene trebuie să fie compensat de ajutoarele regionale și tocmai prin finanțările regionale fondurile europene uh, funcționează în beneficiul întreprinderilor. În fine, uh, este foarte importantă consultanța din partea organizațiilor intermediale, având în vedere că acestea sunt întreprinderi foarte mici, ele nu pot să uh, inoveze dacă nu sunt ajutate de organizații intermediare acest lucru este foarte important. Problemele întâlnite sunt cinci la număr. Prima problemă este faptul că nu există nicio analiză economică sau statistică la nivel european și nici la nivelul statelor membre legătură cu importanța întreprinderilor mici și micro în domeniul inovării. Nu știm cum se comportă aceste 95% dintre întreprinderi în domeniul inovării. O a doua problemă este alegerile politice care au fost făcute. S-a dat prioritate um, inovării, tehnologiilor de vârf, uh, întreprinderilor cu creștere rapidă, dar se uită toate inovațiile din viața de zi cu zi, aș spune. Și o prioritate majoră um, trebuie dată IMM-urilor inovante și Consiliul de Competitivitate din noiembrie 2008 a cerut să se deschidă politica inovării, eh, inovării la nivelul IMM-urilor în toate domeniile și nu doar eh, în domeniile tehnologice. Un alt factor important este, eh, sunt așa numiți sleeping innovators, deci e vorba de micile întreprinderi care nu știu că sunt inovante și la nivel comunitar, aproximativ 5% din IMM-uri uh, sunt așa numite sleeping innovators, au capacitatea de inovare și inovează, dar nu-și dau seama că inovează, că inventează. Și e vorba de aproximativ un milion de întreprinderi care inovează, dar pentru că nu sunt ajutate, nu au finanțare, nu au informații la dispoziție, nu fac pasul de a se adresa centelor de um, consultanță pentru a exploata inovația respectivă. Și un alt punct este legat de cultura inovării și cultura de întreprindere. De multe ori, puterile publice și intermediarii uh, nu înțeleg suficient de bine rolul inovant care îl pot avea aceste întreprinderi micro și mici. Nu vorbesc de mass media care de multe ori promovează imaginea inovării ca la nivelul companiilor mari, dar aproape niciodată nu vorbesc despre inovațiile făcute de întreprinderile mici și foarte mici. Un alt punct foarte important este faptul că aceste întreprinderi au o problemă majoră de acces la certificare. Accesul la certificare de multe ori a devenit uh, o barieră în accesul la piață, pentru că pentru ele este foarte greu să breveteze un produs inovant. Care este rolul politicii de coeziune? Știm din uh, studiile organizației noastre că rolul regiunilor este absolut esențial. Peste 90% din regiunile europene, 300 de regiuni aproximativ, intervin pentru a sprijini inovarea la nivelul uh, întreprinderilor mici și foarte mici pe mai multe axe, dezvoltarea de poli de, ale, pentru inovații și clustere specializate pentru micro au programe importante uh, de consultanță pentru inovare și măsuri pentru a, a descoperi pe acești sleeping innovators uh, și a descoperit capacități de inovare, de asemenea o activitate de ajutoare pentru uh, brevetare, pentru că trebuie să se faciliteze uh, obținerea brevetelor de către micro-întreprinderi și deci ajutor um, în domeniul certificării. Un alt Alte niveluri la care intervin regiunile sunt parteneriatele între întreprinderile mici, universități, clustere și centre de cercetare de asemenea, sprijinirea punerii produselor pe piață, sprijinul uh, și crearea de finanțări specifice de la nivel regional, deci fonduri capital risc specifice pentru întreprinderi, uh, sisteme de garanții bancare uh, speciale pentru aceste micro-întreprinderi. Problemele în care ne confruntăm sunt aceleași. Nu am reușit să identificăm la nivel comunitar și în statele membre regiunile inovante pentru întreprinderile mici și foarte mici. Regiunile știu că nu s-a făcut mare lucru în acest sens. Um, indicatorii comunitari în domeniul um, inovației, există trei indicatori um, în legătură cu IMM-urile, dar se referă la întreprinderile cu peste 10 salariați. Deci, practic, nu se știe care sunt indicatorii pentru întreprinderile cu mai puțin de 10 salariați. O altă problemă legată de indicatori, când uh, ne uităm uh, la datele privind resursele umane, avem uh, nivelul universitar, dar nu se vorbește deloc despre nivelul competențelor și cunoștințelor profesionale. Mulți antreprenori au sunt foarte calificați și acest lucru le permite să um, inoveze. Nu avem deloc date la nivel comunitar în legătură cu nivelul acestor cunoștințe sau competențe, calificări uh, profesionale. Avem doar date privind pregătirea universitară. Nu avem nici analize în legătură cu impactul fondurilor structurale. În analiza pe care am făcut-o, uh, și v-am transmis-o, am constatat că doar 1, 2 sau 3% dintre întreprinderile mici beneficiază de pe urma fondurilor structurale și se pune și problema confuziei între liniile bugetare. Lipsesc sinergiile între diferitele programe Există probleme în programele europene, fondurile structurale, programele naturale, cele regionale, instrumentele financiare de la diferite niveluri, dar o întreprindere mică, singurică, e complet pierdută uh, între toate aceste resurse. Deci, când există o inițiativă în domeniul inovării, uh, face apel la partenerul cel mai apropiat, și anume regiunea, deci finanțarea regională. De asemenea, constatăm faptul că uh, cooperarea este insuficientă între organizațiile de întreprinderi, întreprinderi uh, și uh, cei care iau decizii politice la nivel teritorial. Mi-ați pus întrebarea care sunt perspectivele pentru după anul 2013. Cred că obiectivul cheie este acela de a exploata tot potențialul uh, de inovare care există la nivel comunitar. Um, americanii au programul SBIR, spun, folosim tot potențialul disponibil, ajutăm uh, uh, și uh, oferim counseling și dacă se dezvoltă aceste proiecte, foarte bine. Noi riscăm să nu dezvoltăm tot potențialul existent uh, și pentru a o face avem un instrumentar foarte important, Small Business Act, uh, care include o serie de măsuri. Propunem 8 priorități. 1 crearea unei reale politici comunitare de, a, a inovației pentru întreprinderile mici și mijlocii, asupra care pot să revin mai târziu. Este foarte important ca prioritățile fixate de comunicarea privind politica regională pentru inovare să nu excludă celelalte întreprinderi care nu sunt în sectoare specializate. A doua prioritate fundamentală este să uh, contăm pe organizațiile intermediare. Dacă nu colaborăm cu organizațiile intermediare, le, uh, rupem orice legătură uh, cu această multitudine de agenți inovanți. Apoi, trebuie să favorizăm concertarea între partenerii economici și sociali uh, și cei care iau deciziile la nivel public. A patra prioritate majoră este adaptarea și coordonarea instrumentelor financiare. Dacă reușim să clarificăm care sunt instrumentele financiare existente, vom facilita mult sprijinul, uh, vom sprijini mult mai bine aceste întreprinderi. A cincea prioritate ar fi o campanie europeană de detectare a uh, acestor sleeping innovators sau micilor inovatori, o campanie de comunicare și informare. Regretăm faptul că întreprinderile nu știu uh, ce, ce fac. Deci, practic, un, Uh, nici o regiune nu știe ce face cealaltă regiune, chiar uh, destul de apropiată. Pe de altă parte, trebuie să formăm uh, persoanele în cultura inovației, antreprenorii, um, responsabilii politici și, în fine, toate politicile noastre, or, nicio politică nu va avea efecte dacă nu avem și o politică reală de simplificare a programelor europene. Se tot vorbește despre asta. Noi v-am trimis o propunere, un document cu 105 propuneri care se bazează pe experiența sau pe solicitările celor care au propus proiecte, deci chiar de la întreprinderi, pentru a simplifica uh, procedurile pentru fondurile structurale, mai ales cele legate pentru, de inovare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru prezentare, pentru toate ideile dumneavoastră și trecem acum la domnul Paul Nisken sau Nisken, spune președinta, din Vestbrabant, director la Autoritatea de Dezvoltare Regională. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt directorul Autorității Agenției de Dezvoltare Regională. Uh, Revin și suntem organizați ca și uh, o companie cu răspundere limitată. Uh, autoritățile locale și membrii comunității industriale sunt uh, uh, printre acționarii noștri. Avem așadar două tipuri de acționari, ceea ce e foarte important pentru sarcina noastră. Aceasta este de a contribui la dezvoltarea economică a regiunii noastre și facem acest lucru în trei moduri. În primul rând, contribuim oferind asistență pentru IMM-uri. Aceasta este prima sarcină. A doua sarcină, încercăm să atragem noi investitori în regiunea noastră. Și a treia sarcină, care face legătura cu subiectul de astăzi, încercăm să punem în aplicare proiecte pentru a consolida structura economică a regiunii. Următorul slide, vă rog. Aici, pe acest diapozitiv, vedeți că lumea este în tranziție și, de asemenea, în regiunea noastră trebuie să facem față tranziției. De aceea avem acum o altă abordare cu privire la uh, ecosistemele existente în regiunea noastră. Aici puteți să vedeți poziția regiunii noastre în uh, țările de jos. Ne aflăm între marile, două mari porturi, Rotterdam și uh, Dordrecht, și acest uh, lucru ne Uh, conferă și problemele pe care le avem astăzi. Tranziția înseamnă o reducere a industriei și a agriculturii și o creștere a uh, centrelor europene de distribuție și a birourilor. Pentru că avem aceste două porturi mari despre care vă vorbeam, Anvers și Rotterdam. Nu mai avem însă sedii importante de firme în regiunea noastră. Nu mai avem nicio universitate tehnică Așadar, această regiune este o regiune medie. Acest lucru este important de reținut, pentru că în regiunea noastră, în ultimii patru ani, am dezvoltat o abordare specială, și anume, pentru dezvoltarea regională am ales trei sectoare așa numite vârfuri de lance, sectoare cheie care sunt foarte importante pentru regiunea noastră. În primul rând, întreținerea, economia bazată pe producția organică, care crește foarte mult în această regiune, și logistica. Serviciile logistice. Acestea sunt cele trei sectoare cheie asupra cărora ne focalizăm. În uh, țările de jos avem o nouă politică care a început în anul 2006, pe care o numim vârfuri în delta. Vârfurile sunt sectoarele puternice din țările de jos și guvernul nostru a împărțit uh, țara în șase regiuni. Regiunea de sud-vest, din care vin eu, este una dintre acestea. Nu doar guvernul național, ci și guvernul provincial alocă foarte mulți bani pentru a susține fiecare regiune. Și sigur, folosim și uh, fonduri din Fondul European de Coeziune. Și care sunt rezultatele acestei politici de patru ani de zile după ce s-au investit 592 de milioane în această politică? Unul dintre rezultate este faptul că întreprinderile și sistemele de învățământ, de asemenea, au, au uh, investit 1,2 milioane de euro, de miliarde de euro în acest uh, proces. Așadar, vă dați seama care este amplitudinea acestui proces și rezultatele noastre sunt foarte bune. Avem noi produse și servicii investiții, avem investiții noi, foarte multe și de asemenea avem o educație vocațională, o formare profesională mult mai bună. Și acum vreau să vă vorbesc despre rezultatele din regiunea de sud-vest. După cum am spus, am ales patru sectoare cheie. Unul dintre acestea este sectorul serviciilor logistice. Am reușit să cuprind aici rezultatele din ultimii patru ani. Unul dintre rezultate este faptul că avem acum Institutul Olandez pentru Logistică Avansată și acest institut are un program pentru a accelera inovarea în sectorul serviciilor logistice uh, și avem de asemenea un pilon educațional în, sistemele de, în sistemul nostru de învățământ dedicat acestor servicii. Avem șapte proiecte de parteneriat cu 49 de întreprinderi, majoritatea fiind IMM-uri. Toate aceste proiecte au inovarea ca prioritate. Următorul diapozitiv, vă rog, spune vorbitorul. Cel de-al doilea sector cheie este cel al serviciilor de întreținere. Aici am uh, pus în picioare un pilon educațional care pornește de la faza superioară a ciclului secundar până la universitate. Deci avem un nou pilon educațional uh, Uh, pentru uh, aceste servicii de întreținere. Avem 11 proiecte în parteneriat cu industria, cu 223 de întreprinderi, de companii și, din nou, acestea sunt majoritatea IMM-urilor și uh, aceste uh, companii au ales uh, să aibă, să dezvolte un, o marcă a sectorului numită World Class Maintenance, adică suntem cei mai buni din lume în acest domeniu. Și ultimul sector este economia bazată pe producția organică. Până acum avem șapte proiecte de colaborare cu 58 de companii, majoritatea dintre acestea fiind IMM-uri și din acest stadiu mergem mai departe, în următorii patru ani. Ce am realizat până acum? Regiunea noastră are o proprie, o agendă strategică proprie pentru următorii patru ani. Ce ne dorim? Ne dorim ca aceste sectoare cheie să uh, crească, să devină mai competitive și mai ales să rămână în regiunea noastră, să nu se reducă ca dimensiune să nu plece altundeva în lume. Un alt obiectiv important este faptul că uh, profesioniștii calificați pot să rămână în aceste sectoare în zona noastră. Ce vrem să obținem? La nivelul uh, regiunii noastre dorim să avem uh, uh, instituții de, de vârf pentru aceste trei sectoare cheie. Avem nevoie de, inst- de institute, de campusuri uh, și de asemenea de incubatoare pentru aceste sectoare. De asemenea, dorim să avem pentru aceste trei sectoare cheie trei piloni educaționali pentru fiecare sector. Asta înseamnă că vom putea să atragem noi investiții în aceste sectoare pentru a stimula uh, dezvoltarea acestora. Rezultatele pe care vrem să le obținem în următorii patru ani sunt următoarele. În primul rând, să avem un campus cu privire la lanțul de aprovizionare în Breda și un pilon educațional. Ne dorim un institut olandez pentru această marcă de întreținere, World Class Maintenance, în Breda. De asemenea, dorim să avem un campus uh, pentru servicii de întreținere a uh, avioanelor și un centru de expertivă pentru economia bazată pe producția organică și, nu în ultimul rând, uh, un campus ecologic în Bergen-op-Zoom, în uh, țările de jos. Fapt, în urma faptului că ne focalizăm asupra acestor sectoare, dorim să creăm cât mai multe locuri de muncă în aceste trei sectoare și să atragem noi investitori. Așadar, ce vreau să subliniez în această discuție este că într-o regiune medie, într-o regiune obișnuită, e posibil uh, să se stimuleze inovarea în uh, sânul IMM-urilor printr-o colaborare între uh, Uh, lumea de afaceri, între uh, instituțiile de învățământ și guvern. Și rezultatele în regiunea noastră sunt remarcabile, pentru că sectoarele respective au primit un impuls și contribuie la competitivitatea întregii regiuni. Vreau să vom spun câteva lucruri despre fondul de coeziune. În primul rând, dacă ai o astfel de abordare focalizată asupra anumitor sectoare cheie, atunci este foarte important în utilizarea fondurilor de coeziune să uh, îți schimbi mentalitatea, să treci de la susținerea de proiecte la o abordare strategică regională. Odată ce ai o abordare adaptată pentru regiunea respectivă, trebuie să ai o susținere guvernamentală foarte puternică, mai ales în primii ani. Altfel, această strategie nu va funcționa. De asemenea, pentru a se ajunge la o colaborare între lumea de afaceri și instituțiile de învățământ, e nevoie de bani. E nevoie de bani pentru această colaborare, pentru ca ea să funcționeze. Și în majoritatea cazurilor am văzut că factorii politici, factorii decizionali nu recunosc acest lucru. Ei cred că această colaborare um, se întâmplă de la sine, dar nu e așa pentru că trebuie bani și eforturi pentru a obține rezultatele pe care vi le-am arătat. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez aici este o abordare transsectorială. Noi am observat în regiunea noastră că firmele au construit o rețea în lanțul lor propriu. Dar când vorbim despre inovare, rezultatele cele mai importante au fost cele obținute într-o abordare transsectorială. De exemplu, colaborare între industria auto și industria um, aeronautică. Pentru că s-a făcut schimb de experiență și s-au obținut rezultate foarte importante. Colaborarea a redus timpul de dezvoltare de la 3 ani la un an pentru produse. Uh, astfel încât lansarea pe piața produselor a devenit mult mai profitabilă. E un lucru la care trebuie să ne gândim când uh, discutăm stadiul următor al fondului de coeziune. Gândiți-vă la aceste uh, experiențe de pe teren pe care vi le-am împărtășit. Mulțumesc! And now we move to the third speaker, uh, Aida Katan. Mulțumim, spune președinta. Acum doresc să-i dau cuvântul doamnei Aida Catana, Aș vrea să încep prezentarea um, cu câteva comentarii generale <clears throat> în privința contextului care au dus la, la, la colectarea acestor idei în cadrul prezentării. Am fost implicată de-a lungul timpului uh, atât în cadrul administrației locale sau naționale în România sau conducând uh, biroul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria în diferite etape de elaborare și implementare a proiectelor. Ceea ce am transpus în prezentare se bazează pe, pe ceea ce am învățat și am aflat cu acea ocazie. Uh, următorul slide, vă rog. Next slide, please. Next slide, please. Um, Deși domnul ministru spunea că Dunărea ne-a împărțit până acum, aș putea să vă spun că în structurile comune România uh, înființate pentru implementarea programului de cooperare România-Bulgaria uh, sunt angajați atât din România cât și din Bulgaria și proiectele care se dezvoltă acolo se realizează fără ca să se simtă într-un fel că Dunărea divide cumva comunitățile de pe malul Dunării. Al treilea lucru care a determinat o anumit uh, gen de prezentare, cel pe care îl veți vedea, este faptul că uh, cred cu adevărat că mentalitatea și comportamentul social se schimbă foarte greu, iar capacitatea de a inova ține foarte mult de capacitatea de a dezvolta parteneriate, lucru ce se va dezvolta în timp. În slide-ul următor sunt prezentate... Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Așa cum a menționat și domnul Olș, pentru uh, uh, noile state membre o mare sumă de, de bani a fost alocată în vederea dezvoltării infrastructurii, în special a infrastructurii de transport. Aș vrea să spun că și în acest caz și uh, în prezent și chiar dacă pe viitor statele membre mai noi vor dori să utilizeze fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, inovarea poate fi stimulată. Dacă în cadrul grilelor de evaluare pe care evaluatorii le folosesc atunci când apreciază dacă un proiect poate fi finanțat sau nu, se vor acorda puncte mai multe, să spunem, pentru uh, metodologiile inovatoare, pentru serviciile inovatoare, se poate spune că inclusiv în cadrul proiectelor de infrastructură putem susține inovarea. Aceasta uh, m-a dus la ideea de a considera că există nevoia de a promova inovarea în toate tipurile de proiecte care sunt finanțate sau cofinanțate prin fonduri europene în vederea um, încurajării serviciilor inovatoare pe care companiile mici și mijlocii le pot uh, furniza către autoritățile locale și regionale, pentru că sunt furnizori de servicii către acestea. În slide-ul următor, next slide please. Next slide please. Am uh, uh, Pornind de la, de la analiza axelor prioritare ce se găsesc în programele operaționale sectoriale, atât în România cât și în Bulgaria și alte state, noi state membre, respectiv dezvoltarea mediului de afaceri. Există foarte multe finanțări acordate în baza existenței unui parteneriat între autorități locale și regionale, companii private și instituții de cercetare sau universități. Problema este că nivelul de absorbție la ora aceasta este foarte scăzut și trebuie să discutăm de ce sau să ne gândim de ce anume se întâmplă acest lucru. S-ar putea spune, pe de-o parte, că există o lipsă de interes, pentru că nu, nu se depun aplicații. Sau s-ar putea spune că există o, o capacitate redusă de a dezvolta parteneriate, atât din partea autorităților locale, cât și din partea companiilor private. Ar trebui să se găsească undeva la mijloc, astfel încât să, să vrea să depună împreună un proiect și poate că există o, o insuficientă pregătire, o expertiză în dezvoltarea unor astfel de proiecte care ar trebui să valorifice parteneriate. Cred că dacă în timpul uh, perioadei de programare s-ar pune mai mult accent pe uh, a corela pe care le regăsim în programele operaționale cu nevoile pe care regiunile le au în mod real, ulterior lipsa de interes nu ar putea să fie o problemă. Există, este adevărat, la nivelul regiunilor de dezvoltare, strategii regionale pentru inovare. Însă contează cine este proprietarul strategiei, pentru că regiunile de dezvoltare nu sunt unități teritoriale administrative în România, în Bulgaria și în alte state nou membre. Și atunci, dacă hotărârile pe care consiliile regionale le iau nu sunt obligatorii pentru unitățile administrative, ele nu se, nu se regăsesc în, în demersurile pe care autoritățile locale le fac. În slide-ul următor, next slide please, M-am referit la uh, companiile mici și mijlocii, care au o serie de fonduri puse la dispoziție în această perioadă de programare pentru dezvoltarea inovării. Cu toate acestea se, se observă că nu s-au uh, absorbit acești bani. În România este o reală problemă aceasta, pentru că unele n-au mai supraviețuit crizei și pentru că altele, deși uh, doresc să depună, să aplice pentru obținerea de fonduri europene, nu au capacitatea financiară de a asigura propria contribuție și atunci poate că statele membre trebuie încurajate să dezvolte scheme financiare sau uh, oportunități pentru companiile mici și mijlocii care doresc să depună astfel de, de proiecte pe baza unui potențial uh, de inovare pe care acestea îl demonstrează. Desigur că pentru aceasta ar trebui folosite metodologii comune de evaluare a potențialului de inovare pe care o companie îl are. Next slide, please. Next slide, please. O altă problemă cred că se referă la capacitatea companiilor mici și mijlocii de a dezvolta parteneriate cu mediul academic și autoritățile locale și regionale, așa cum am spus și mai devreme. Deși la uh, nivel declarativ sau în documentele de planificare regăsim ca fiind prioritar atât pentru mediul academic cât și pentru mediul privat colaborarea, în practică lucrurile se întâmplă foarte greoi. Uh, pe de o parte, uh, companiile mici și mijlocii nu au strategii pe termen mediu și lung și de aceea nu văd sfârșitul unei relații de parteneriat sau ce ar însemna dacă ar începe să dezvolte un parteneriat cu o universitate sau cu un institut de cercetare. Poate că rezultatele s-ar vedea în cinci ani, ceea ce pentru ele nu există ca orizont de timp pentru că nu prea au strategii de dezvoltare pe termen lung. De asemenea, membrii uh, societății, membrii uh, academiilor sau a universităților, a mediului de cercetare în general, uh, foarte greu acceptă o colaborare reală cu companiile private. În general, uh, cercetarea este considerată ca fiind făcută pentru umanitate, dar nu pentru o sumă de indivizi. Deci poate că pe măsură ce mediul academic va încerca să, uh, să vrea să lucreze mai mult pentru indivizi sau pentru comunități, Poate că ar găsi mai repede un, uh, un uh, limbaj comun și un punct de întâlnire. Apoi am văzut în, uh, în anul 2003, când am mers pentru un internship în West Midlands, tocmai pentru a vedea în ce măsură se folosesc fondurile europene pentru inovare, am înțeles că acolo parteneriatul a reprezentat cheia succesului Există, a existat la acel moment un, un, parteneriat realizat între autoritățile regionale, locale, universități, companii private, cu termene foarte clare și sarcini foarte clare, care au pus în practică o, o strategie de dezvoltare a regiunii cu succes. De aceea cred că în măsura în care noile state membre s-ar putea dezvolta o cultură a parteneriatului ca și o cultură a inovării, lucrurile ar putea să meargă mult mai bine, iar fondurile de coeziune să fie folosite uh, pentru um, atingerea obiectivelor referitoare la inovare. În slide-ul următor am vrut doar să subliniez câteva puncte fierbinți pe care le putem regăsi de-a lungul procesului de, uh, de management al proiectului. Cred că cele mai importante faze sunt cele de programare și de formulare și evaluare a propunerilor de proiecte. Dacă în faza de programare nu avem cadre de referință la care să ne raportăm, dacă companiile private nu au strategii pe termen mediu sau lung și nu există o cultură a parteneriatului, documentul pe care îl vom obține va fi foarte departe de realitate și nu va fi suficient să avem niște axe prioritare sau obiective propuse pentru a le îndeplini. În mod uh, similar, în, în uh, etapa de formulare, în contextul în care nu există metodologii comune nici de evaluare a, a potențialului inovator, nici de dovedire a acestuia atunci când vrei să utilizezi fonduri europene, este greu ca proiectul pe care îl propunem să știm clar că va conduce la îndeplinirea, la atingerea obiectivelor referitoare la inovare și apoi în procesul de evaluare a propunerilor de proiecte ar trebui să existe metodologii standarde și resurse umane suficiente care să evalueze uh, capacitatea de inovare sau potențialul de inovare al unui proiect. În următoarele două slide-uri, next slide please, am prezentat doar câteva exemple din grilele de evaluare ale propunerilor de proiecte. În primul caz, acesta de acum, aveți uh, uh un criteriu ce se regăsește în programul operațional regional din, uh, uh, din România. La criteriul referitor la societatea informațională și noi tehnologii, avem sub criteriul referitor la potențialul inovator dar înseamnă doar șase puncte din maxim de 100 de puncte, deși uh, criteriul explicit este acesta. În slide-ul următor, next slide please, avem prezentat un criteriu din programul operațional regional creșterea competitivității economice, care demonstrează același lucru. Se punctează 9 puncte din 100 în contextul în care proiectul este inovator. În final, next slide please, Aș vrea doar să subliniez lucrurile pe care le-am menționat anterior. Cred cu adevărat că trebuie o, o, o etapă de programare realizată în, într-un parteneriat și într-un dialog clar între toți actorii, atât la nivel local, regional, cât și național. Și cred că ar fi util pentru companiile mici și mijlocii să aibă cadre naționale de referință privind inovarea pentru a ști care sunt domeniile în care cercetarea și dezvoltarea au produs cele mai multe rezultate și pe care le, le pot pune în aplicare și pentru a avea acces la o informație structurată. Cred că modul în care informația pentru companii este prezentată, informația referitoare la cercetare, dezvoltare, inovare, nu este una uh, uh, dezvoltată sau prezentată în mod corespunzător. Apoi, uh, metodologiile sau uh, realizarea de standarde comune ar fi extrem de utile Ați auzit cum spunea și domnul ministru bulgar că primarii de acolo sau politicienii doresc lucruri uh, clare, uh, metodologii sau tot felul de, de linii orientative, astfel încât să știe ce au de făcut. Cred că asta este un lucru comun. Și apoi cred că trebuie să, să fie stimulate programele de cultura parteneriatului și a inovării, pentru că așa cum se întâmplă lucrurile în, uh, în țara din care vin și în statele pe care le-am mai văzut din noi membre, uh, inovare nu se poate face fără un parteneriat real. Vă mulțumesc frumos! Uh, Mulțumim foarte mult. Uh, ultimul uh, invitat este domnul Jägel de la Solvins Braunschweig. Aveți cuvântul. Braunschweig este Um, zona din Europa unde um, partea inovației din PIB este cel mai, cel mai mare din Europa? Uh, Stimată doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să prezint compania noastră. Braunschweig este la granița Germaniei, în apropierea Alpilor și uh, are cea mai mare densitate de institute de cercetare um, dintre regiunile europene. Vreau să vă prezint pe scurt uh, evoluția firmei noastre, care este o, un IMM. Am început în uh, anul 1986. La început am dezvoltat tehnica solară, apoi am trecut la serviciile de încălzire a apei și apoi uh, în anul 2002 am ajuns, am uh, construit o fabrică cu zero emisii, ceea ce a fost uh, posibil datorită sprijinului prin uh, fondurile europene cu 7,5%. Printre activitățile noastre am, pentru activitățile noastre, am primit o serie de premii și distinții, dar nu am să intru în detalii și vă rog să treceți la folia următoare. Programele noastre se referă în primul rând la instalații de încălzire pe bază de energie solară, producem plăci colectoare, boilere solare, de asemenea sisteme de încălzire pentru case unifamiliale și multifamiliale de diverse, cu diverse tipuri de cazane. În urma activității noastre, în activitatea noastră, de fapt, am dezvoltat tehnologii care pot fi numite de înaltă tehnologie. De exemplu, avem uh, aici o instalație de uh, sudură cu laser, cu laser, cu care pot fi sudate uh, plăci de aluminiu. Am dezvoltat-o în 2006. Este o tehnologie uh, Uh, cu care am câștigat uh, o cotă de piață de 30% uh, în Germania pentru că avem uh, colectoare solare foarte subțiri. Uh, nu e necesară utilizarea de substanțe suplimentare și se, poate, um, se pot exploata pe deplin proprietățile aluminiului și cuprului în aceste plăci. Iar um, Uh, costurile pentru tehnologia solară prin această tehnologie dezvoltată de noi scad cu 20%. Uh, după cum v-am spus, noi avem instalații de încălzire care utilizează energia solară, este inovarea importantă pe care am adus-o noi în ultimii 20 de ani. La noi, uh, întotdeauna, atunci când producem un sistem de încălzire, soarele este pe primul plan care poate fi complementat Uh, de uh, arzătoare pe gaz sau pe petrol uh, atunci când energia solară nu este suficientă. Avem Așadar, acest proces de inovare, care a fost uh, onorat cu foarte multe distincții, uh, am luat parte la un test comparativ în cadrul Agenției Internaționale a Energiei și uh, am fost aleși cea, ca având cea mai bună uh, uh, instalație de încălzire bazată pe energie solară din Europa. Aici puteți să vedeți o imagine privind linia noastră de producție automată pentru uh, plăci colectoare compacte. Avem o capacitate de 20 de mii de uh, metri pătrați și prin această linie de producție automată am putut să reducem costurile de producție cu aproximativ 30%, această tehnologie, permițându-ne să producem la Braunschweig uh, plăci colectoare uh, de înaltă competitivitate la nivel global. Aici puteți să vedeți clădirea întreprinderii noastre. Aceasta este o clădire cu zero emisii, pentru că vrem să le arătăm clienților noștri că tehnologia uh, de înaltă calitate, tehnologia modernă solară, Uh, permite uh, o producție ecologică, putem să arătăm uh, prin producția noastră ce înseamnă o tehnologie modernă. Aici vedeți un exemplu tipic de casă unifamilială în apropiere de Hanovra, în Germania, cu instalația veche de încălzire, Uh, se consumau 2250 de metri cub de gaz, apoi au introdus uh, instalația noastră, uh, iar consumul a scăzut cu 47% la 1200 de metri cubi. Așadar, se, prin, prin instalarea unei, unui panou solar de 11 metri pătrați a crescut cu aproape 50% consumul. Aici vedeți uh, o imagine a uh, stilizată a fabricii noastre. Utilizăm, uh, producem uh, după cum vă spuneam, tehnologie bazată pe energie solară. Utilizăm uh, Uh, electricitate din, de la rețea, dar avem un sistem combinat care ne permite, utilizând și celule fotovoltaice și um, celulele solare, termosolare, uh, uh, să reducem emisiile la zero. Utilizăm căldura și o recuperăm după aceea și avem uh, instalațiile de sudură pe care vi le-am arătat mai devreme. Este un ciclu energetic complet închis, cel pe care puteți să-l vedeți pe diapozitiv, și avem așadar posibilitatea să facem niște, foarte, niște economii de energie foarte mari. Aici vedeți uh, o poză a firmei noastre. Uh, din uh, anul 2002, după cum v-am spus, uh, am primit uh, o subvenție de 7,5% din investiția noastră din fonduri europene, 90% din proiectele de cercetare pe care le-am derulat noi au fost plătite din fonduri naționale, 10% aproximativ beneficiază de fonduri europene Dar acest lucru a fost posibil pentru că în aceste uh, proiecte au fost in, implicate institute din Germania sau din Austria care au preluat coordonarea acestor proiecte, pentru că noi, ca IMM, nu am fi fost în măsură să uh, facem, uh, să depunem o cerere pentru un proiect european și să derulăm proiectul respectiv. Aici vedeți imaginea de astăzi, avem uh, o capacitate care a fost dublată în anul 2008. Am avut ultimele lucrări de renovare și extindere. Producem instalații de încălzire pe bază de energie sonar, solară de înaltă calitate pentru uh, case unifamiliale și multifamiliale. În ultimii 10 ani uh, am acumulat o bogată experiență cu privire la fondurile europene, ce se poate îmbunătăți din punctul nostru de vedere? Vreau să vă numesc doar câteva puncte. Mă bucur că birourile de consultanță pentru proiectele europene, birourile germane, au acumulat o foarte bună experiență și există firme de consultanță care oferă asistență IMM-urilor. Însă, o mare problemă pentru IMM-uri este coordonarea cu alți parteneri. Pentru că în programe de tehnologie se cere să fie implicați parteneri din 3-4 țări. Aici sunt niște procese de discuție, de consultare cu partenerii cu privire la drepturile de proprietate și așa mai departe, care sunt foarte îndelungate și greoaie iar uh, coordonarea între IMM-uri din trei țări este destul de dificilă. Poate că ar fi bine ca pe viitor să există posibilitatea ca proiectele să fie derulate de parteneri din numai două țări. Pentru că avem experiențe la nivel local și uh, acestea trebuie extinse, cooperarea trebuie extinsă treptat. Uh, din nou, o problemă din punctul meu de vedere sunt uh, termenele foarte îndelungate de uh, prelucrarea documentelor, după cererea de oferte, după licitații, proiectele sunt depuse și până când se primește avizul și decizia finală, foarte adesea trec trei trimestre, ceea ce e foarte mult pentru un IMM. O firmă mică are o activitate foarte uh, Uh, rapidă, pentru că uh, timpul de la proiectul, proiectarea produsului și până la punerea lui pe piață trebuie să fie foarte scurt pentru a putea să uh, fim rentabili. Um, de asemenea, um, o altă problemă este că foarte adesea um, se preferă finanțarea din fonduri europene a unor proiecte mari, iar IMM-urile sunt niște companii mici care nu pot să uh, Uh, deruleze proiecte care să treacă de un milion de euro. Uh, acest, această cifră este practic imposibilă pentru majoritatea IMM-urilor. A, uh, a, pentru că trebuie a, să IMM-urile trebuie să și cofinanțeze proiectele respective. Deci poate că acest prag ar, ar putea fi redus. Vă mulțumesc pentru atenție. Very much. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare am auzit prezentări foarte complementare, pentru că fiecare dintre dumneavoastră v-ați concentrat pe aspecte diferite ale acestui proiect, uh, ale acestui proces provocator care este inovarea de către întreprinderile mici și mijlocii. Colegii cu siguranță doresc să facă observații, să pună întrebări. Sean Kelly este primul care are cuvântul. Mai întâi doresc uh, să mulțumesc invitațiilor noștri cu toții cred că suntem de acord că întrebările au fost foarte interesante. Poate prea multe informații pentru a le absorbi pe toate și pentru a intra în detalii atât cât am dori, pentru că chestiunile sunt toate foarte interesante. Voi începe adresându-mă lui John Walsh, compatriotul meu. Ai spus că 12% din fonduri uh, sunt pentru companiile de tip startup. Uh, în ce măsură acestea s-au dovedit viabile pe termen lung? Irlanda, din câte am văzut eu, se află într-o poziție puțin bună, iar uh, și Franța de asemenea se află într-o uh, situație proastă, uh, chiar dacă este o țară importantă. Pe de altă parte, pentru că nu vreau să vorbesc prea mult, s-a spus că trebuie să facem o schimbare de la un sprijin pe proiect la sprijin uh, uh, strategic regional. Este foarte important acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Peter Zimen are cuvântul. Time that I pronounced you as a German name. <laughs> <laughs> Herzlichen Dank. Andersrum, wie gesagt, Mulțumesc. Ar fi fost foarte bine și dacă mi-ați fi pronunțat numele altfel. Am uh, o întrebare care se referă la dificultățile uh, cu privire la uh, povara administrativă, dimensiunile proiectelor. Pentru că avem uh, experiența în Germania, experiența proiectelor uh, naționale Uh, care sunt gestionate de către Ministerul Federal al Economiei, uh, IMM-urile au foarte mari probleme în accesa astfel de proiecte, pentru că uh, inovarea nu este o prioritate și sunt foarte multe IMM-uri care sunt puternice, sunt inovatoare, dar nu accesează proiectele respective pentru că nu, uh, pentru că distanța este prea mare. Iar în ceea ce privește ceea ce se numește cluster management, pe întregul lanț de creare a valorii adăugate, există mari actori din industrie care au o componentă de inovare, mai există și micii, mici actori, IMM-urile, care sunt undeva la capătul lanțului de uh, valoare, declarare de valoare adăugată, iar fluxul de inovare ar putea să treacă de la actorii mari la actorii mici de-a lungul acestui lanț. Și acest lucru am înțeles că este posibil, dar nu putem să spunem că uh, sunt mari succese, adică nu putem să spunem cât, ce procent de inovare a trecut de unde până unde. Uh, dacă urmează să avem o strategie, dacă vrem să avem o strategie de succes, ce considerați dumneavoastră? Ar trebui să se pună accentul pe acest management uh, de tip cluster? Uh, sau considerați că um, acest lucru ar fi posibil numai în anumite sectoare um, speciale de nișă? Mulțumesc, mai luăm, mai acceptăm încă o, un comentariu al domnului Francesca De Angelis. Grazie, io con mult... Mulțumesc, am așteptat, uh, am ascultat cu multă atenție um, prezentările cu adevărat interesante. Uh, simplific lucrurile pentru că nu avem timp să intrăm uh, mult în detalii. este foarte importantă politica de coeziune și deci legătura um, cu IMM-urile care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. Trec direct la întrebări. Prima întrebare. Cum se pot favoriza procesele de agregare între IMM-uri? Este un aspect foarte important acesta. Deci, procesele de agregare pentru ca acestea lucrând împreună pot uh, să facă mai robust, mai solid țesutul întreprinderilor mici și mijlocii. A doua întrebare. cum uh, să uh, facem procedurile mai simple, dar să le și uh, accelerăm în același timp. Întreprinderile mici și mijlocii au deja diferite probleme, probleme legate de accesul la credit, probleme de lichidități și așa mai departe. Și într-o situație de criză riscă chiar falimentul. Și deci este prioritară rapiditatea ce instrumente uh, putem uh, pune în, uh, putem folosi pentru a ca termenele să fie mai scurte și procesele mai rapide. O a treia întrebare. Cum putem să îi descoperim pe acești sleeping innovators, deci uh, inovatorii adormiți sau nedescoperiți? Deci cum îi putem uh, trezi pe aceștia? Cum putem permite acestor întreprinderi mici și mijlocii să țină pasul cu proiectele de inovare și cercetare? Ultima întrebare. Înainte de a încheia, în legătură cu po- poli cu poli de inovare, um, IMM-urile pentru a fi competitive, pentru a ocupa o poziție pe piață și pentru a putea să facă față provocării globalizării, tocmai pentru că sunt mici, uneori foarte mici, trebuie, în primul rând, să conteze mult pe inovare, pe excelență, pe know-how, și astfel se poate consolida țesutul întreprinderilor foarte mici, mici și mijlocii în Europa. Aș dori să dau acum cuvântul invitaților uh, pentru a răspunde. Uh, puteți uh, să răspundeți la întrebări care nu v-au fost puse direct, dar sunt relevante pentru dumneavoastră. John Walsh are cuvântul. Mulțumesc unele întrebări uh, care mi-au fost puse direct și apoi câteva răspunsuri uh, în legătură cu alte um, cu alte întrebări. Sunt întreprinderile de tip, de tip startup viabile. Uh, N-am intrat în detalii uh, pentru că n-am avut timp, dar selectarea proiectelor în domeniul uh, întreprinderilor de tip startup a fost uh, una dintre selectările cele mai lente până la sfârșitul anului trecut, deci integrarea sprijinului de către întreprinderile de tip startup nu a fost deloc rapidă. Uh, unele dintre ele uh, funcționează încă bine, dar uh, în momentul de față nu multă lume începe uh, sau fondează astfel de companii de tip startup. Noi nu știm la comisie câte dintre ele sunt viabile pentru că au fost alese de agenții așa cum s-a întâmplat uh, în vestul Olandei, la nivel regional și local. Acestea hotărăsc care sunt măsurile cele mai potrivite și chiar dacă um, s-a început încet și greu, s-a observat că acum se împrumută mai mult capital pentru a putea depăși criza. Dar întrebarea este foarte bună și sunt sigur că uh, autoritățile care gestionează fondurile, autoritățile a, trebuie să ia aceste decizii în legătură cu viabilitatea companiilor de tip startup, dar noi observăm că sprijinul pentru aceste companii nu progresează la fel de repede ca și pentru altele și acest lucru se detorează cu siguranță crizei în legătură cu uh, diferitele rate a intensității sprijinului pentru IMM-uri. Irlanda este într-o poziție proastă, după cum a spus domnul deputat, se datorează faptul că Um, sprijinul pentru Irlanda a scăzut mult uh, între perioada 2006 și perioada 2007-2013. Deci Irlanda a hotărât să se concentreze pe alte domenii prioritare în cele două programe regionale și nu pe sprijinul acordat întreprinderilor. De aceea cifra uh, sau Uh, fondurile europene folosite sunt uh, mai, pu- mai puține, dar uh, există fonduri de sprijin de la nivel național, agenții irlandeze care sprijină întreprinderile. Și deci acesta a fost uh, o alegere care a fost făcută de Irlanda. Franța și alte state membre se află de un, aproape de un nivel mediu uh, de fonduri de sprijin pentru întreprinderi, pentru inovare, cercetare și dezvoltare. Deci se apropie uh, de media uh, pentru vechile state membre și având în vedere că Franța absorbe mai ales fonduri pentru competitivitate, cel puțin Franța continentală, acesta se concentrează, concentrează mult pe anumite categorii și între, sprijinul pentru um, întreprinderile mici și mijlocii și pentru inovare sunt legate de um, strategiile țării respective. Aș vrea să mai adaug câteva lucruri. În unele cazuri, se consideră că uh, sprijinul acordat întreprinderilor uh, sunt, uh, este unul bazat pe proiecte izolate, dar între, Comisia, prin diferitele sale direcții generale, a promovat um, o abordare mai strategică pentru um, dezvoltarea regională și comunicarea tuturor comisarilor respectivi în legătură cu politica regională și creșterea inteligentă promovează conceptul strategiilor de specializare inteligente și după ce am ascultat prezentarea domnului Niscă, cred că putem spune deja că și fără sprijin european aceasta este um, o, un exemplu bun uh, de un astfel de um, strategie de specializare inteligentă. legătură cu uh, prezentarea doamnei Cătană pot să spun că există și studii naționale Putem să vedem care sunt rezultatele din alte state membre pentru uh, măsurile de evaluare a inovării. Când publicăm aceste materiale, uh, poate voți putea găsi în acestea uh, experiențe bune care pot fi folosite de alții. Și vreau să închei spunând că în legătură cu sinergiile sau lipsa aparentă de sinergii între diferitele mecanisme europene de finanțare, de fapt există un ghid pentru instrumentele de finanțare, um, instrumentele europene de finanțare pentru inovare. E vorba de un site interactiv în toate limbile oficiale, de câte știu eu, pe site-ul web Cordes. Uh, este un ghid foarte mult folosit pentru mecanismele europene de finanțare pentru inovare, inclusiv pentru IMM-uri. Mulțumesc! Um, some remarks on the uh, change of Câteva observații în ceea ce privește schimbarea um, politicii să fie una la nivel regional și nu numai la nivel sectorial. Pur și simplu înseamnă să folosești toate fondurile din toate sursele și să le pui într-o singură cutie, de unde apoi să fie redistribuiți. Astfel ne vom da cât mai multe șanse pe viitor pentru a avea mai multă competitivitate. Acolo unde lucrurile se pot întâmpla astfel, principalii actori, principalii beneficiari știu unde trebuie să se adreseze și, în general, companiile sunt doritoare de o asemenea relație cu un singur punct, cu un singur interlocutor. De aceea am spus că este bine să se facă această schimbare de la sprijinul acordat către un individ, o companie, un sector, la un sprijin acordat regiunii. Apoi, în ce privește aceste IMM-uri care sunt uh, niște uh, uh, inovatori care încă dorm, cred că cel mai simplu ar fi să tratăm toate IMM-urile pe picior de egalitate. Ar trebui să te gândești să le treci pe toate în revistă, pentru că altfel n-ai nicio șansă să le descoperi pe cele care au cel mai mare potențial de inovare. Pentru că nu toate lucrează deja într-o anumită rețea. Numai dacă ai o abordare transsectorială, ai șansa să descoperi noi uh, IMM-uri. Pentru că altfel colaborezi tot timpul numai cu vechile uh, întreprinderi, din vechile lanțuri, din vechile rețele. Și noi, experiența ne-a învățat că în sectorul mentenenței, al, a muncilor de întreținere, Există în diferite, diferite sectoare IMM-uri care s-au specializat, să spunem, în um, lucrările de izolare. Și trebuie să țintești către toate aceste sectoare pentru a descoperi eventual parteneri la care nici măcar nu te gândi că există și astfel procesul de uh, găsire de noi tehnologii poate să fie accelerat. Iată ce aș vrut eu să spun. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu unul aș vrea să răspund la întrebările domnului Kelly și a domnului De Angeles. Cum putem să-i descoperim pe acești sleeping innovators? Aș vrea să vă dau un exemplu a unei colaborări între trei regiuni. Ron Alp din uh, uh Franța și apoi alte regiuni din Elveția și din Italia. De exemplu, în regiunea Ron-Alb s-a semnat un contract de parteneriat cu organizații intermediare, camerele de comerț, camerele de industrie, camerele de meserii, pentru ca în aceste organizații să existe niște consilieri plătiți de regiune, astfel încât ei să se întâlnească cu întreprinderile și au în fiecare an un obiectiv de a găsi 50 de noi întreprinderi care au un mare potențial de inovare și în fiecare an se finanțează, se sprijină 50 de noi întreprinderi și pot să vă spun că în ultimii ani au fost găsite în toate aceste regiuni 100 de mii de sleeping innovators. În general, polii de uh, um, inovare dintr-un teritoriu sunt cei care uh, permit descoperirea acestor uh, um, um, sleeping innovators. În plus, sindicatele de branșă sau alte organizații, cum am spus, precum camerele de comerț, camerele de meserii, organizează cursuri de pregătire, de formare continuă și insistă mult asupra nevoie de adaptare la noile tehnologii și dau exemple concrete de descoperiri, de inovări făcute de anumite uh, companii. Atunci când ai această uh, uh, pregătire profesională de care poți beneficia în sectorul tău industrial, dar care este uh, furnizată de firme din același sector, uh, se stimulează foarte mult uh, inovarea. Aș vrea și eu să adaug ceva despre acești sleeping innovators. Ar fi bine dacă am putea avea programe cu caracter cultural, sau mai bine zis programe, mă scuzați, care să schimbe atitudinea, să schimbe cultura față de inovare. Da, și eu vreau să răspund la întrebări. În primul rând, în ceea ce privește aceste clustere. Eu cred că proiectele de tip cluster sunt una dintre modalitățile de a sprijini inovația. Sigur că cel mai important lucru este ca firmele mari care sunt implicate în aceste clustere, în aceste grupări de firme, să uh, colaboreze cu IMM-urile pe picior de egalitate, pentru că aceasta e marea problemă. IMM-urile se tem foarte adesea să, că li se vor fura drepturile de proprietate intelectuală de către firmele mari. A trebui așadar să existe o bază de încredere, de egalitate, pentru că altfel IMM-urile nu vor uh, fi uh, dispuse să participe la astfel de proiecte. Dar aceasta este o modalitate de a promova inovarea, pentru că uh, IMM-ul are nevoie întotdeauna de, un, uh, de o cale foarte rapidă de la proiectare până la piață. Uh, un IMM, o întreprindere de tip IMM nu poate să um, acopere, de exemplu, distanțe foarte mari, suprafa- suprafețe foarte mari. Un alt element important ar fi să existe în toate universitățile niște uh, centre uh, de uh, consultanță tehnologică, pentru că toate instituțiile de uh, învățământ și cercetare trebuie să se implice activ în um, cooperarea cu piața, cu lumea de afaceri. De asemenea, agențiile de dezvoltare regională trebuie să creeze niște rețele stabile și uh, să găsească modalități de finanțare pentru proiecte. Ele trebuie așadar să ofere o consultanță completă pentru IMM-uri. La Braunschweig Braunschweig am învățat din criză. Noi suntem o regiune care a fost foarte puternic afectată de tranziția structurală, de schimbările structurale la sfârșitul anilor 90 și în urma acestei crize, între uh, angajatori și uh, sindicate, s-a dezvoltat o inițiativă de uh, cooperare în uh, domeniul construcției de mașini, care angajează în ziua de astăzi foarte mulți uh, lucrători care desfășoară proiecte inovatoare și organizează și uh, cumpărări, achiziții, procese de achiziții uh, care au uh, dus la creșterea uh, volumului de vânzări ale companiilor um, implicate pentru că uh, multe produse nu erau cunoscute în regiunile învecinate, de exemplu. Uh, așadar, agențiile de dezvoltare ar trebui să se implice mai mult. Cred că ar uh, fi bine și să ne schimbăm puțin modalitatea de gândire. De exemplu, să vedem puțin altfel rolul camerelor de industrie și comerț, pentru că acestea sunt cele care gestionează uh, prezentul și trecutul în loc să se ocupe de dezvoltarea viitorului. Uh, la Braunschweig, Camera de Comerț se ocupă mai mult de politica de la Berlin și de altundeva sau din Bruxelles, în loc să se ocupe de subiectele unde ea are influență. Pentru că um, această cameră nu prea are influență asupra politicii de la Berlin sau din Europa, dar uh, ar putea să uh, promoveze, să stimuleze inovarea în această regiune. Dar, din păcate, Camerele de Industrie și Comerț nu au ca prioritate acest, uh, acest obiectiv. De aceea trebuie schimbată mentalitatea. Avem nevoie sau avem nevoie de niște agenții Uh, specializate care să se ocupe în mod special de uh, sprijinirea inovării. Deci e nevoie de o gândire mai inovatoare, în primul rând. Mulțumesc, Lambert van Lisseru, Jan Olbricht și Michael Teurer. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe, cred că puteți să vă vorbesc puțin, pentru că mm, după câte am auzit uh, ceea ce s-a spus astăzi aici, se înțelege bine cât de importantă este dimensiunea teritorială, regională și cooperarea între regiuni. Unii întreabă care este valoarea adăugată a politicii regionale europene, dar cred că vedem foarte bine astăzi această valoare adăugată printre IMM-uri, pentru că dacă oferim suficient sprijin IMM-urilor, nu doar într-un sector, ci în mai multe sectoare, rezultatele obținute sunt foarte încurajatoare. Pot să doresc să mai spun următorul lucru mă adresez compatriotului meu, domnul Eskens, care a fost valoarea adăugată a Uniunii Europene? Ați spus că în, în regiune s-a investit 595.000 uh, de euro, nu, milioane de euro, se corectează vorbitorul, s-ar fi putut întâmpla toate acestea fără intervenția fondurilor comunitare? Care a fost valoarea adăugată? Care a fost secretul implicării Uniunii Europene? Care a fost legătura între Bruxelles, implicarea Bruxellesului uh, și um, avansul luat de această regiune? S-a procedat eficient? <clears throat> Uh, doream să mă adresez uh, domnului John Walsh. dar pot să adresez observații și celorlalți invitați. Avem uh, experiențe inițiale în ceea ce privește uh, trecerea de la uh, subvențiile care nu trebuie re, uh, rambursate uh, și creditele. Care sunt principalele noastre observații din partea Uniunii Europene și cum pregătiți următoarea perioadă financiară, pentru că în prezentarea dumneavoastră am uh, citit că aveți uh, propuneri uh, ambițioase în legătură cu um, creșterea folosirii instrumentelor altele decât granturile, um, deci cum ar fi împrumuturile. De aceea doream să vă întreb cum evaluați dumneavoastră sau cum considerați că IMM-urile vor lua această măsură pentru că s-ar trece practic de la subvenții la credite, la împrumuturi. Deci care vor fi efectele noului sistem și care a fost reacția IMM-urilor? Thank you. I, I might... Mulțumesc. Uh, nu văd eu bine sau Michael Toră nu mai este în sală pentru că a cerut și dânsul cuvântul? se află printre noi uh, cu gândul doar. Aș dori să întreb și eu pe John Walsh care este probabilitatea următorului lucru. Ați putea să propuneți finanțarea inovării, proiectelor de inovare cu risc mai mare uh, dacă există deci o probabilitate mare de eșec în acest caz, Comisia nu ar uh, cere rambursarea fondurilor. Deci Comisia ar putea să-și asume riscurile, pentru că probabil că mulți dintre noastre sunteți de acord cu mine, asumarea riscurilor uh, este o chestiune riscantă, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru a face legătură cu ce a spus domnul Iegel legătură cu uh, cooperarea transfrontalieră. Cred că în următoarea perioadă, în politica de coeziune, cred că trebuie să avem această categorie de proiecte pentru care să fie obligatoriu să aibă mai mulți parteneri, deci să nu fie doar un proiect al unei regiuni sau unei întreprinderi dintr-o regiune, ci să fie transnațional sau um, transregional. Deci aceasta este o a doua întrebare adresată tot lui John Walsh. Um, ați putea să vă gândiți la o astfel de soluție. Și doamnei Cătan, aș, dumneavoastră ați spus că în România încă vă confruntați cu provocarea schimbărilor culturale în ceea ce privește inovarea și probabil nu doar în România, ci și în multe alte uh, state în Europa în general, dar haideți să ne limităm la noile state membre, deși sunt sigură că programa este mai largă, nu specifică României. Și în acest context, cum vedeți posibilitatea de a trece de la acest sprijin pentru câte o firmă, pentru proiectele unor firme, uh, înspre o abordare strategică regională după modelul um, vestului Olandei. Așa cum uh, ne-a prezentat uh, uh, un exemplu colegul din Olanda. Vă gândiți în acest termen deja pentru că experiența mea personală cu Olanda este că au început de undeva și apoi uh, s-au îndreptat într-o direcție în care probabil ne vom îndrepta și noi după aceea. Deci, majoritatea regiunilor uh, au creat uh, strategii regionale de dezvoltare în perioada actuală. It's not only about money what is Domnul Delom, ați spus că IMM-urile nu au nevoie doar de finanțare, de bani, ci și de alte tipuri de sprijin deci de, un, um, de o consiliere uh, pentru a face inovare de consultanță. Mă întreb dacă există o listă a activităților pe care le poate propune Comisia Europeană în cadrul finanțării inovării pe viitor. Care ar fi o precondiție pentru ca IMM-urile să poată să mm, aibă acces la finanțarea pentru inovare. Deci poate am putea incorpora și aceste condiții regionale și Comisia ar putea ajuta să sprijine condiționalitatea. Am putea fa- Uh, oferi un astfel de coaching uh, pe bază de condiționalitate IMM-urilor și credeți de asemenea că se va putea oferi IMM-urilor astfel de listă? Dacă nu mai sunt alte întrebări, acum dau cuvântul invitațiilor uh, pentru răspunsuri. Um, question is, uh, need we the money and... Întrebarea este dacă avem nevoie de toți banii pe care a folosit sub vestul Olandei, pentru că guvernul de acolo a furnizat o mare parte din bani. Nu vreau să vă arăt cifrele, banii care au fost investiți de guvernul uh, nostru național în regiunea noastră, pentru că noi avem șase regiuni, guvernul uh, țărilor de jos a uh, investit 6 milioane de euro numai în regiunea noastră în fiecare an. Deci, constant, problema este că avem mai multe proiecte bune decât bani disponibili. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, prin elaborarea unei agente regionale put, pot să gestionez problema cofinanțării, pentru că toți banii se pun într-un uh, singur uh, pachet, într-un singur coș și astfel rezolv problema. Și am văzut în anii trecuți că există acum un consens crescând ă, cu privire la a, aceleași modalități de a face lucrurile în a, regiunile respective. Guvernele naționale și Uniunea Europeană tind să aibă agende tot mai similare. Și noi așa am reușit să facem lucrurile, lucrând în mod similar. Ceea ce vreau eu să spun e că e important să faci lucrurile bine, să te gândești la ce vrei să faci, să elaborezi o agendă împreună cu structurile guvernamentale, cu toți cei implicați. Și sigur că fără Uniunea Europeană, atunci când accelerezi procesul de inovare, întotdeauna ești în pană de bani, în criză de bani. Uh, mai ales dacă trebuie să ții minte că ai nevoie de bani, după cum am spus și mai devreme, ai nevoie de bani pentru prelucrarea, pentru uh, punerea pe picioare a arhitecturii de colaborare, pentru că nu e, nu e o treabă ușoară. De asemenea, am spus că noi suntem o regiune obișnuită, o regiune medie. Ceea ce putem face noi, fac și, pot face și alte Uh, regiuni. Nu avem o, o universitate tehnică, nu avem uh, uh, sedii ale vreunei firme mari. Dar trebuie să faci lucrurile bine și în, într-un efort concertat care să fie bine focalizat asupra unor sectoare cheie, nu împrăștiat pe 100 de domenii. Asta vreau eu să spun. Dacă aș putea să intervin pentru a răspunde celor două întrebări care mi-au fost adresate și care se leagă și cu întrebarea eurodeputatului cu privire la ingineria financiară. În perioada curentă de programare, eu nu știu să existe evaluări sau progrese, rapoarte de progres uh, cu privire la uh, formele de finanțare rambursabile, Jeremy, Jessica și așa mai departe. Majoritatea au fost lansate în uh, ultimul an, în ultimele 18 luni. Știu că acum mai ales în cazul uh, Jeremy, unde uh, Banca Europeană de Investiție este uh, um, garantul, uh, este sursa banilor. Știu că se pune un accent pe uh, efectele de piață, dar deocamdată încă nu știu să existe o evaluare uh, pe elemente concrete, pe criterii, câte IMM-uri au fost uh, susținute, care au fost efectele de piață și așa mai departe. Dar am realizat o evaluare a instrumentelor de inginerie financiară pentru perioada trecută de programare. A fost publicat acum un an jumătate, doi ani și dacă doriți pot să uh, pun la dispoziția Comisiei acest document. Uh, și acesta este de fapt o abordare ad hoc pentru că atunci nu aveam inițiativa Jeremy care a fost mai structurată, mai cuprinzătoare, care avea o abordare mai cuprinzătoare. Deci în momentul de față nu aș putea să fac observații pre preliminare cu privire la rezultate, însă Comisia este conștientă de uh, lipsa banilor publici, de cât de puțin sunt acești bani și de aceea încercăm să vedem cum putem să utilizăm capitalul de credit, investiții private și acesta este un act de, de echilibru foarte delicat, pentru că trebuie să găsești echilibru bun între fondurile private și de stat și de asemenea uh, ca investițiile să fie făcute în uh, companiile potrivite. Ceea ce mă aduce la întrebarea doamnei președinte. Da, e evident că nu investești într-o companie care, despre care știi că va da faliment, dar asta nu înseamnă că autoritățile de dezvoltare regională, um, uh, fondurile să nu uh, investească în companii care ar putea, de fapt, până la urmă să dea faliment în mod spectaculos, pentru că acesta e conceptul capitalului de risc. Uh, investești într-un sector sau într-o companie care uh, are și un potențial de creștere foarte mare, tolerând în același timp o rată înaltă de risc. Iar atunci când alegi proiectele, se examinează planul de afaceri și de aceea e nevoie de acești specialiști intermediari care pot să analizeze planul de afaceri pentru fiecare investiție și nu investesc niciodată într-o companie știind că va da faliment. Dar foarte adesea dau uh, uh, um, bani, investesc bani în companii care au uh, risc de faliment. Pentru că noi nu analizăm în primul rând rata succesului, ci rata randamentului. Și uh, din punct de vedere mai tehnic, Comisia elaborează acum niște orientări cu privire la tratarea cazurilor companiilor care intră în uh, caz de insolvență, de faliment, în contextul crizei financiare. Uh, autoritățile de gestiune, dacă ele au luat toate măsurile pentru a evalua um, Uh, grantul respectiv, subvenția respectivă, dar totuși compania dă faliment, pentru că acest lucru se poate întâmpla, comisia onorează în continuare subvenția respectivă, dar trebuie să fie foarte clar că procesele de selecție au fost robuste și corecte. Dar există o toleranță față de uh, eșec și există niște proceduri care sunt menite să asigure reducerea pe cât posibil, în cea mai mare măsură posibilă, a riscurilor. Mulțumesc! Oui, je, je voudrais revenir sur cette, sur... Aș vrea să revin la aceste două întrebări. Cred că una dintre cheile succesului fondurilor uh, comunitare este tocmai coachingul, consilierea, pregătirea atunci când a existat și un parteneriat și o pregătire, o formare a întreprinderilor, atunci o masă importantă din fondurile structurale au putut să fie folosite pentru întreprinderi mici și mijlocii. Acolo unde nu a existat acest coaching, această pregătire, foarte puține întreprinderi mici și micro au putut să beneficieze de fondurile europene. Dacă creăm un sistem în care finanțarea este legată de acest coaching, atunci, bineînțeles că reduceți riscul de faliment. Și acum și finanțarea bancară se acordă în, cu aceleași condiții. Mai întâi există aceste organizații intermediare care consiliază um, întreprinderea care urmează să beneficieze de un credit. Deci, repet, dacă avem un uh, sistem unde finanțarea merge mână în mână cu un sistem de consiliere, de uh, uh, follow-up după acordarea banilor, atunci finanțarea va uh, permite obținerea unui succes pentru întreprinderea respectivă. Apoi, s-a făcut o evaluare a beneficiilor pe care uh, le obțin uh, uh, IMM-urile după ce au putut să folosească fonduri europene. Știți că numai 2 până la 5% din toate IMM-urile din Europa au beneficiat de asemenea finanțări din politica de coeziune. Dar acum, exemple concrete. În jur de 3.000 de întreprinderi, de exemplu, din Polonia și Cehia au beneficiat de aceste fonduri. Și evaluarea rezultatelor folosirii acestor fonduri este cât se poate de spectaculară, pentru că s-au creat în jur de 9.000 de locuri de muncă. Ori nu s-au investit în medie decât 20.000 de euro per întreprindere. Deci vă dați seama, o investiție în medie de 20.000 de euro și s-au creat mii de locuri de muncă. Deci iată unde se vede importanța activității de consiliere. Ian, am o reacție. Atunci când ați vorbit despre o masă importantă, o cantitate importantă, o cotă parte din fondurile structurale, ce înțelegeți prin asta? Ce înseamnă acest termen de cotă parte importantă? Foarte rapid, poate că nu m-am exprimat bine, domnule deputat. Ce vreau eu să spun este că dacă organizațiile intermediare au această activitate de consiliere pentru IMM-uri, acestea din urmă vor putea accesa ușor fondurile structurale. Cu propriile mijloace nu au această dificultate pentru că procedurile sunt foarte greoaie și uneori absconse. Dacă putem să garantăm dacă vrem să garantăm că multe întreprinderi mici și micro vor uh, accesa fondurile structurale, atunci e bine ca ele să poată să facă apel la aceste organizații intermediare care la rând adevărată politică de coaching. Sper că acum am fost mai explicit. Mulțumesc! Doamna Catana sau domnul Jäger? Eu cred că regiunile ar trebui să fie principalii actori pentru a, a avea acest potențial de um, inovare. Cred că acesta trebuie să fie mesajul cheie. Și apropo de ideea de a pune banii în același buzunar, în același coș, e clar că pentru uh, România și Bulgaria fondurile structurale sunt uh, deosebit de eh, importante și această idee ar fi binevenită. Domnul Întrebarea dacă e bine să utilizăm cofinanțarea sau dacă nu ar fi mai bine ca statele respective să folosească mijloacele proprii pentru a finanța proiectele respective, ei bine, eu cred că fondurile structurale uh, sunt un stimulent un stimulent pentru ca regiunile respective, pentru ca guvernele respective să pună bani la dispoziție pentru dezvoltarea regiunilor. Atunci când uh, se elaborează proiecte care necesită fonduri uh, substanțiale, se creează un efect prin faptul că se primesc bani de la nivelul european, oamenii sunt motivați să pună la dispoziție cofinanțarea necesară. Iar dacă nu există o motivație suficientă, atunci vor veni cu proiecte numai cei care oricum deja sunt activi pe piață. Și tocmai am discutat astăzi despre acest potențial uh, dormant, despre acest potențial care nu se găsește doar la IMM-uri. Acest potențial adormit care trebuie trezit se găsește la toate nivelurile, și la nivelul regional, și la nivelul uh, uh, guvernamental. Uh, toate instituțiile au acest potențial care trebuie scos la iveală, trebuie stimulat. A doua întrebare. Susținerea în finanțare este foarte importantă pentru IMM-uri. Noi avem uh, planurile noastre de extindere pe care vi le-am uh, prezentat, dar uh, nu am putut să le punem în aplicare decât prin fondurile pe care le-am, de care am beneficiat, pentru că atunci când avem un IMM care se dezvoltă, care crește, um, creșterea este foarte mare, este explozivă. Într-o perioadă foarte scurtă de timp poate să crească, uh, să se dubleze sau să crească de 5 ori, de exemplu, uh, suprafața necesară pentru fabrici, uh, personalul. Așadar, e nevoie de o bază care să ne ofere posibilitatea de a amortiza riscurile. Și acest lucru nu este posibil fără niște garanții. Mulțumesc! Aș dori acum să încheie această audiere publică spunând următoarele. Cred că vorbesc în numele tuturor colegilor atunci când spun că această discuție a fost foarte utilă pentru noi. Uh, am, uh, am, sim, am fost inspirați, practic, de foarte multe dintre cele spuse de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru perspectivele um, ilustrate pentru că ne-ați împărtășit experiențele dumneavoastră și, da, cred că acest uh, potențial uh, adormit uh, trebuie trezit și uh, Comisia utilizează astfel de sintagme ca potențial încă neutilizat. Da, cred că acum e necesară trezirea acestui uh, Uh, potențial, trebuie să tragem, uh, trebuie să sune alarma. De aceea vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră pentru că este foarte utilă pentru noi. Cred că împreună vom putea să atragem și acest potențial adormit în perioada de după 2013. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. And, now I have to be brutal, so everybody who does not... Și acum trebuie să fiu uh, agresivă și vă rog pe toți care nu trebuie să fiți în uh, reuniunea coordonatorilor să părăsiți imediat sala astfel încât să putem să continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Cei care doresc să revină mâine trebuie să știe că mâine ne întâlnim la ora 9 dimineața și vom avea voturi. Deci vă rog să vă aduceți uh, cartelele de vot. Începem la 9, voturile la 10.